Hi, good morning. I think we are ready to start. Bună dimineața, cred că suntem gata să începem reuniunea de dimineață. Trebuie să vă spun că sunt multe întâlniri în paralel care sunt de mare interes pentru membrii noștri în această dimineață și noi am un lucru bun. Suntem cu ochii pe timp, avem oricum o agenda foarte interesantă în această dimineață. Două puncte principale. Să examinăm problema libertății religioase sau de credință discutată activ în Parlament în ultimele luni și în Uniunea Europeană și la ONU. Apoi contacte cu personalități din țările peninsulei arabe și din Siria <clears throat> care au venit să ne spună despre situația drepturilor omului și participă aici. Când vom avea legătura prin Skype, cabina franceză ne spune că au probleme. Nu știu care este problema, spune vorbitoare. Nu înțeleg limbajul uh, semnelor. Ok, everything is okay. Da, se pare că s-a rezolvat între timp problema. Deci vor fi legături prin Skype. Știu că pentru interpreți e dificil, așa că va fi în engleză. E bine să participe unii apărători ai drepturilor omului chiar și prin Skype decât să nu participe deloc. Sper că veți fi de acord. Inițial să planificați să discutăm raportul Veronicăi de Kaiser, colega noastră, privind promovarea democrației, dar fiind un interes, fiind o dezbatere interesantă la FET acum două zile, am decis să nu mai facem acest lucru. E o întâlnire a raportorilor din umbra cu doamna de Kaiser în cursul după amiezii. Se discute amendamentele de compromis. Sunt convinsă că raportul va fi cuprinzător, novator și va fi la momentul potrivit aș vrea să mai adaug un lucru cu permisiunea dumneavoastră în legătură cu agenda domnul Bill Brother. proprietarul fundului Hermitage din Marea Britanie la Parlament pentru a participa la o discuție și dezbaterea cazului Magnitsky și recente evoluții care se întâmplă în Comitetul de Cooperare Parlamentar Rusia-Uniunea Europeană și l-am rugat să vină și pe la noi pentru 10 minute să ne explice situația. După cum aduceți aminte, a fost raportul colegului, colegei noastre, doamna Andrei Chiene, vicepreședinta Comisiei, raportul anual privind drepturile omului, care avea o poziție cu privire la acel dosar și cred că e important să <clears throat> urmărim evoluțiile. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, o să vină pe la 10 și jumătate pentru 10 minute să ne explice situația. Punctul 2 putem aproba procesele verbale ale reuniunii de pe 10 ianuarie și de pe 14-15 martie, da? Câteva scurte comunicări. Raportorul privind Libia, Ana Gomez, președinta Comisiei privind egalitatea între sexe, mea Britzen, și cu mine, i-am scris doamnei Ashton o scrisoare întrebând-o despre dispariția doamnei Iman Alobeidi și soarta a 20.000 de deținuți despre care se spune că au dispărut uh, din Libia, partea de vest a Libiei, care știm că încă e sub controlul colonelului Gaddafi. În răspunsul ei, doamna Ashton a spus că acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană împotriva regimului Gaddafi la forumuri internaționale, ca și instrumentele specifice de care dispune. au fost utilizate și Uniunea Europeană a decis dacă îi cere biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare să efectueze o misiune militară în cadrul politicii comune de apărare pentru a sprijini asistența umanitară în regiune. Deci Libia e un subiect important pentru multe comisii din Parlament în momentul de față. Amnesty International a fost aici și a sărbătorit cei 50 de ani de existență a fost un eveniment important și acel podium care a fost aproape de Vox, Cred că ar trebui să fie acolo în fiecare zi, să fixe discuții internaționale importante. A fost uh, un experiment care s-a bucurat de mare succes în această privință. Rezoluțiile din plenara din mai, Azerbaijanul, ceva agitație din partea autorităților, pentru că președintele Buzek a vizitat Azerbaijanul cu câteva zile mai târziu. Am fost informată că președintele Buzek a dat un mesaj foarte clar despre situația drepturilor omului din țară, apoi o rezoluție urgentă privind Belarus, care a reiterat îngrijorarea profundă despre înrăutățirea situației drepturilor omului și mai mulți colegi au contactat Droa ca să ceară ca situația din Belarus să fie pusă până de zi în următoarele săptămâni și luni și examinăm această posibilitate. Credem că ar trebui să vedem cum ce se întâmplă cu acele procese împotriva liderilor opoziției Sri Lanka la sfârșitul rezoluției rezoluția a fost formulată în termeni destul de slab și nu cere suficiente acțiuni din partea statelor membre sau Uniunii Europene. Mi se pare regretabil că acest Parlament nu apără justiția pe plan internațional și o anchetă a afirmațiilor cu privire la comiterea de crime de război de către toate părțile implicate. Mă bucur să vă anunț, în schimb, că subcomisia a avut o delegație în Honduras și Mexic săptămâna trecută Președinte, colegul nostru Richard Howe tocmai a trecut și ne-a spus cât de mulțumit a fost despre acea misiune, dar din păcate nu poate să rămână, însă o să fac un raport cuprinzător la una dintre ședințele din iunie. Dacă a fost o temă generală în delegația noastră, a fost impunitatea, care este clar problema majoră în Mexic și în Honduras dar vom reveni la această chestiune. Apoi, privind Rusia, doamna Ashton și alți vorbitori au făcut declarații în legătură cu al doilea verdict în cazul Potorkovski, vedem Și uh, s-au confirmat, n-a fost nicio surpriză, niște pedipse uh, foarte mari cu închisoarea, dar mai scurtă cu un an totuși. Vreau să vă anunț că există exista un concert de sprijin pentru acest dosar și apărătorilor drepturilor omului la Strasburg pe 6 iulie, nu, pe 5 iulie. Mulțumesc. Sper că vom putea participa cu toții. Ieri am avut un debriefing obișnuit în legătură cu cele mai recente consultații UE-Rusia. Ce s-a observat a fost că instituțiile discută între ele destul de bine, părem să fim uniți. Am informat Serviciul European de Acțiune Externă că societatea civilă ar dori să aibă o manifestare paralelă legată de următorul summit UE-Rusia care se va ține pe 9 și 10 iunie la Nizhny Novgorod. Și cred că noi ar trebui să ne asigurăm că acest lucru se întâmple și că va fi sprijinit de UE. Cred că va fi pentru prima dată și există o comunitate foarte activă în domeniul drepturilor omului la Nișni Novgorod. Poate vă aduceți aminte că doar cu câteva săptămâni domnul Kaliapin a anunțat e un aparator al drepturilor omului. A primit premiul Frontline în cauza activităților sale în apărarea drepturilor omului, a victimelor încălcărilor drepturilor omului în Caucazul de Nord. El este din Nizhny Novgorod. Israelul, sper că membrii vor putea rămâne sau reveni, pentru că după o solicitare specială a misiunii Israelului, vom avea o întâlnire neoficială după întâlnirea cu colonelul Liebman, care este șeful Departamentului Internațional Juridic la biroul Forțelor Armate Israeliene. Deci vă rog să vă notați despre această întâlnire și un ultim anunț. AFET continuă să discute acordul de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul. A existat o delegație parlamentară în Turkmenistan uh, recent, la care am participat și eu, ca membra a delegației pentru acea zonă din Asia, situația drepturilor omului este dificilă sau foarte dificilă și reprezentanții Uniunii Europene ar trebui să depună toată energia să solicite ca regimul turcmen să facă îmbunătățiri reale ale situației, printre altele invitând sau permițând raportorilor speciale ai ONU să intre liber în țară. Am motive să cred că raportorul special privind libertatea religioasă a fost în țară dar ar fi foarte important ca, de exemplu, raportorul special uh, de, în domeniul luptei împotriva torturii să poată să viziteze țara respectivă. Un aspect instituțional foarte important al acestui acord între Turkmenistan și Uniunea Europeană este că, așa cum a cerut uh, Parlamentul, să existe mecanisme de monitorizare speciale în legătură cu situația întunecată a drepturilor omului acolo, acum Serviciul European de Acțiune Externă la una dintre întâlniri a respins acest apel, spunând că ar uh, afecta negativ uh, echilibrul instituțional. Serviciul nostru juridic examinează această afirmație ca să ne asigurăm că avem cel mai bun uh, control posibil cu privire la un acord atât de important, care va fi și primul acord de parteneriat și cooperare adoptat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci vă rog să urmăriți cu atenție comunicarea comisarului Füle de ieri în care a spus că Parlamentul va trebui să fie puternic implicat în noua politică de vecinătate. Poate există o șansă de a dezvolta un nou fel de mecanism parlamentar de monitorizare. Acestea erau anunțurile președintelui. Sper că au fost utile. Aș vrea să vă urez bun venit Comisiei pentru Drepturile Omului din Cambodgia. Deci sunteți bineveniți să asistați la întâlnirea noastră și suntem întotdeauna încântați să facem să avem legături cu activiști în domeniul drepturilor omului și instituții în acest domeniu din alte țări, de pe alte continente. Deci ne bucurăm să vă vedem aici. Și va trebui să discutăm situația drepturilor omului în Cambodgia în viitorul apropiat. Am fost informată că delegația este condusă de excelența sa, Max Sambat, vicepreședinte al comisiei respective. Bun venit! Trecem așadar la discuția principală privind libertatea religioasă și libertatea credinței. Aici, în primul rând, avem ocazia deosebită de a ura bunit profesorul Haile Bielefeld, care este raportorul special al ONU pe această temă. Aș vrea să urez bun venit și doamnei Sara Feidvade și doamnei Penelope Faulkner, care reprezintă Platforma Europeană împotriva intoleranței religioase și a discriminării. Ne bucurăm foarte mult să-l avem și pe Jomi Secret de la Serviciul de Acțiune Externă, da, e în sală. Dreptul la libertate religioasă sau credință este un drept uh, fundamental universal al omului, este un principiu de drept uh, bine stabilit, este proclamat în articolul 18 al Declarației Universale din 1948 și include libertatea de a schimba și a-și manifesta religia sau credința pentru Uniunea Europeană este important că articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 10 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale să fie respectate. Prin urmare, dreptul la libertate de religie și credință include dreptul de a uh, practica și de a respecta individual sau colectiv, în privat și în public și se aplică nu doar la religii și credințe, eh, ci și la persoanele agnostice sau ateiste. Această libertate este strâns legată de libertatea de exprimare a părerii personale și de alte drepturi și libertăți fundamentale. Este un drept de bază în orice democrație sau societate pluralistă deschisă. Trebuie să fie protejată, promovată peste tot în lume și pentru toată lumea. Cu regret observăm că modul în care acest principiu este respectat lasă mult de dorit, dat fiind că aceste libertăți sunt încălcate prin restricții juridice violente și prin discriminare. În ianuarie, Parlamentul European a avut o rezoluție în care a condamnat uh, violențele împotriva creștinilor din întreaga lume. Din păcate, noile rapoarte privind incidentele violente nu s-au redus ca număr. În Pakistan, Salman Tazer și Shabazz Bati au fost uciși și ei ne-au vizitat Parlamentul. Lucru acesta a fost evident deplorabil. În Sofia au existat uh, atacuri împotriva unei moschee de curând, lucru care ridică multe semne de întrebare cu privire la ce se întâmplă. Din păcate, deci, acest fenomen al uh, violenței pe motive religioase se extinde în multe părți ale lumii. Continuă să ne preocupe aplicarea legislației antidefăimare sau antiblasfemie, precum și a legilor privind uh, interzicerea convertirii. În urma unei înțelegeri între țările din întru și din afara Uniunii Europene s-a ajuns la o abordare mai tolerantă, consensuală și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm care sunt detaliile din partea raportorului nostru special pe acest subiect. Acum am să dau cuvântul vorbitorilor va trebui să respectăm timpul care ne este alocat și să fim foarte atenți, fiindcă trebuie să lăsăm suficient timp pentru intervenții din partea colegilor. Primul raportor special din partea UN pentru libertatea de religie și credință, domnul Bilef, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru prezentare, doamnelor și domnilor. Mă bucur să am ocazia să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Am la dispoziție un timp limitat și am să-l aloc unor clarificări conceptuale. Nu este vorba de concepte de natură pur teoretică, ci de aplicare practică. Înainte de a trece la aceste aspecte conceptuale, dați-mi voie să mă refer la dimensiunea empirică la a libertății de religie și credință la nivel global. E vorba de cazuri concrete, individuale, care uh, fac parte dintr-un context diferit și acest lucru este parte a activității mele zilnice inițiative diplomatice cauzate de încălcări foarte dure În astfel de situații, uh, întotdeauna întâlnesc experiențe destul de dure, destul de șocante și ce mă șochează cel mai tare este nivelul urii împotriva minorităților religioase sau între comunități, ură care adesea este alimentată de o combinație dintre teamă, dispreț și paranoia. Este cu adevărat șocant să vezi așa ceva dacă ai de-a face cu cazuri individuale la nivel global, fără îndoială poți să-ți dai seama că nu există o religie care să fie victimă în mod constant sau alte religii care să fie atacatoare în mod constant. Lucrurile variază de la o țară la alta, de la o regiune la alta și trebuie să fim foarte atenți să nu esențializăm, să nu generalizăm uh, să nu alocăm unor religii un rol pur de atacator și altora altora rol pur de victime. Trebuie să avem în vedere infrastructura politică, uh, trecutul, istoria, cultura sau lipsa acestei culturi a comunicării, uh, participarea critică a societății, implicarea mass mediei și, sigur, tradiții de toleranță sau intoleranță religioasă, situația drepturilor omului, toate aceste lucruri trebuie avute în vedere. Tradiția toleranței sau lipsei de toleranță joacă un rol important, dar nu rezultă în mod direct din structura dogmatică a unei religii sau alteia. Până la urmă, oamenii sunt cei care au responsabilitatea, uh, ei se pot schimba, pot schimba lucrurile, pot evolua, grupuri, comunități pot să evolueze în uh, uh, abordarea lor, în credințele pe care le au. Am să mă refer acum la trei aspecte care vreau să fie clarificate la nivel conceptual. Libertatea de religie sau credință este un drept al omului sub presiune enormă, nu doar la nivel practic, dar e vorba de încălcări concrete și este sub presiune și la nivel conceptual există riscul ca uh, granițele acestor cazuri să fie destul de uh, flexibile, destul de extinse. Pare de la sine înțeles, dar e bine să clarificăm anumite lucruri. Libertatea religiei și credinței este un drept universal, adică uh, este confirmat și reprezintă respectul demnității umane prima teză a primului document uh, internațional referitor la drepturile omului, Declarația Universală, începe cu recunoașterea demnității inerente a tuturor membrilor familiei umane. Și asta este baza caracterului universal și statutul axiomatic al demnității umane implică uh, recunoașterea drepturilor umane în general și libertatea la religie în special. Și acesta este punctul de pornire. Punctul de pornire îl reprezintă indivizii, oamenii și demnitatea acestora. Nu putem să abordăm libertatea de religie sau credință cu o listă de opțiuni predefinite, deși așa se întâmplă în multe țări. Există multe țări din mai multe părți ale lumii care promit în Constituție libertatea de religie și credință și apoi spun ai trei opțiuni. Uh, poți să fii creștin, evreu sau musulman. Uneori numărul acestor opțiuni între o religie sau alta variază, 3, 5 sau niciunul, dar dacă ei în considerare lucrurile dintr-o abordare realistă, înțelegi că la bază trebuie să stea demnitatea și propria expresie, propria exprimare. Oamenii sunt diferiți. Uneori au uh, abordări neașteptate și de aceea Comitetul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, la articolul 18 din uh, Convenția Internațională pentru Drepturile Omului, a folosit următoarele formulări care au fost uh, utilizate. Libertatea de religie și credință protejează teiștii, non-teiștii, ateiștii, precum și uh, Uh, cei care doresc să aibă orice altă religie sau credință. Și apoi există membri ai tradițiilor, uh, religiilor tradiționale, netradiționale, tradiții sau religii de, care au un număr mare de membri, un număr mici, uh, dizidenți, minorități, minorități în cadrul minorităților. Toate aceste grupuri trebuie să fie protejate în mod egal. Asta înseamnă caracter universal. Caracter universal nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel practic. Și toate aceste principii sunt sub o mare amenințare. Și în documentele Națiunilor Unite se face o, listă care trebuie respectată. Este și asta o abordare, dar nu e abordarea uh, care să aibă caracterul universal necesar. În al doilea rând, și din nou aici lucrurile par foarte evidente, libertatea de credință și religie este o libertate, ce altceva să fie. E un lucru asupra care trebuie să insistăm, trebuie să clarificăm aceste aspecte. Libertatea de religie și credință, așa cum ne-a spus doamna președintă în uh, cuvintele sale de introducere, această libertate include multe alte libertăți libertatea de a căuta un sens, libertatea de a ajunge la rezultate diferite de ale altora, libertatea de a-ți comunica uh, credințele sau de a nu face acest lucru, fiindcă întotdeauna există și libertatea de a alege să nu faci acest lucru, să rămâi deoparte, libertatea de asociere, libertatea de a-și manifesta convingerile religioase sau nereligioase public sau nu. Prin urmare, există sensuri diferite, există aspecte pozitive, negative, există libertatea de a schimba convingerile. Asta este esența. Dacă libertatea este luată în serios, deci nu libertatea într-un anumit set de opțiuni, ci libertatea de a face tot ce îți dorești, să-ți găsești propriul drum, să-ți schimbi convingerile. Apoi, este nevoie de protecție care să fie uh, garantată la nivelul uh, intern sau extern. Lucrurile uh, variază în complexitate, există posibile uh, restricții care uneori pot să fie justificate, dar toate acestea trebuie să fie aplicate conform unor criterii precis definite și trebuie să fim foarte precauți pentru a putea să ne asigurăm că substanța rămâne acolo. Dacă luăm această libertate în mod serios, este clar că dreptul la libertatea de religie este unul moștenit și are strânsă legătură cu alte drepturi și libertăți libertatea la opinie și la exprimarea acesteia, libertatea la asociere și așa mai departe. Această clarificare este absolut necesară pentru a ne opune tendințelor care percep aceste libertăți uh, ca fiind antagoniste, libertatea la religie și libertatea la exprimare. Există o tendință de a vedea acest lucru. Libertatea de exprimare este invocat ca dreptul liberal de comunicare și libertatea la religie e privită ca fiind opusul acestui drept. Și asta este o mare neînțelegere, o neînțelegere foarte periculoasă fiindcă nu face decât altceva decât să amputeze libertatea la religie și credință. Trebuie să fim foarte atenți și, după cum știți, principalele provocări cu care ne-am confruntat în ultimii ani au venit din partea organizației, au fost prezentate de Organizația Conferinței Islamice, care de-a lungul anilor a prezentat rezoluții privind combaterea defăimării religiilor o dezbatere care, după cum știți, uh, a culminat cu acea criză a uh, desenelor din presa din Danemarca. Problema a fost că în aceste rezoluții avea impresia că nici nu mai e vorba de libertate pentru oameni, ci libertatea, libertatea ca alegerea religiei să nu fie ridiculizată, să nu fie criticată, să nu există nicio poziție împotriva ei, ceea ce înseamnă că nu mai putem vorbi despre libertate. Teoretic e numită libertate aceasta, dar uh, pe fond nu e vorba de nicio libertate. În sesiunea din martie a Consiliului Drepturilor Omului nu a fost depusă o astfel de rezoluție. Nu știu dacă nu cumva acesta a fost un punct de cotitură. Poate că da. Statele membre UE și alte state occidentale au respins întotdeauna aceste rezoluții depuse de Pakistan referitoare la defăimarea religiei. Și dacă analizăm lucrurile mai atente, vedem că lucrurile nu sunt chiar așa de clare la nivelul statelor membre cum am vrea. Există legislația privind blasfemia în anumite stări și adunarea parlamentară a Consiliului Europei din motive întemeiate a cerut statelor europene să abroge legislația de defăimare a religiei pentru a exista o consecvență și pentru a avea o abordare comună a acestei libertăți de religie și credință. Și ultimul aspect conceptual la care vreau să mă refer se referă la neutralitatea guvernelor, a statelor. Neutralitatea apare ca concept întotdeauna în discuțiile privind libertatea religiei, la Curtea de la Strasburg și așa mai departe. Este unul dintre conceptele cel mai prost înțelese, cel mai uh, greșit înțelese. După părerea mea, neutralitatea statelor în ceea ce privește religia, libertatea de religie și credință, reprezintă un principiu de echitate indispensabil atunci când avem de-a face cu pluralism religios. Pe baza principiului nediscriminării și egalității. Știm cu toții că nu este ușor să aplici aceste principii, fiindcă tendința statelor este să îi favorizeze pe cei pe care îi cunosc mai bine și nu pe ceilalți. Dar ca principiu critic eu aș spune că este absolut indispensabil, însă adesea este greșit înțeles. De exemplu, unii percep această neutralitate că însemnând că statul nu trebuie să se implice în religie sau um, credință, neutralitatea, neimplicare. Eu spun că nu e așa. Statul are un mandat în ceea ce privește libertatea de religie și credință. Nu să protejeze uh, identități, ci egalitate libertate. Deci implicarea activă este necesară din partea statelor, uh, fiindcă aceștia sunt garanți uh, ai libertății de religie și credință. Există și o um, abordare mai agresivă a neutralității, spunând că stata trebuie să abordeze această sferă a libertății de religie și apoi trebuie să clarifice că manifestările publice sunt parte a libertății de religie și credință. Este foarte important să lucrez în mod practic, direct, cu victimele acestor încălcări ale libertății de religie și credință. Uneori ne axăm doar pe abordări teoretice, dar dacă avem și astfel de abordări practice, trebuie să înțelegem foarte clar libertatea de religie și credință ca un drept universal al omului. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc domnule raportor. Uh, ați uh, evidențiat aspectele cheie uh, ale, legate de acest important drept al libertății religiei și credințelor. Acum o să o invit pe doamna Sara Wader de la Platforma Europeană privind intoleranța religioasă și discriminarea. Deci este această libertate atât de importantă, doamna Wader? Mulțumesc. EPRIT, Platforma Europeană privind intoleranța religioasă și discriminarea, este o rețea de organizații și uh, indivizi Uh, care abordează problemele intoleranței și discriminării într-un mod uh, uh, coerent cu activitățile Uniunii Europene. Și cred că ați spus în introducerea dumneavoastră, ați evidențiat articolele din dreptul internațional care se referă la libertatea religiei și a credințelor. Nu o să le repet. Deci este articolul 18 din Declarația Universală articolul 18 din Convenția Internațională privind drepturile civile și politice și articolul 9 din Convenția Europeană privind drepturile omului și articolul 10 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În toate aceste articole observăm că libertatea religiei și a credinței include eh, dreptul de a schimba religia sau credința, de aș manifesta uh, credințele în uh, învățăminte, în uh, practicarea religiei respective. Nu este o surpriză că instituțiile europene de în repetate rânduri și-au repetat angajamentul pentru protejarea acestui drept fundamental. Susținerea a fost uh, uh, manifestată încă o dată în ianuarie și februarie anul acesta în rezoluțiile Parlamentului European și în concluziile Consiliului. În concluziile Consiliului din 21 februarie privind intoleranța, discriminarea uh, pe baza pe criterii de credință sau de religie. Aceasta Uh, reafirmă angajamentul pentru protejarea libertății religiei și a credințelor, exprimă îngrijorarea în legătură cu numărul în creștere de intoleranță și discriminare pe motive de religie. De asemenea, se spune că libertatea uh, religiei și a credinței este un drept universal uh, al omului care trebuie protejat peste tot în lume. Statele trebuie să-și protejeze toți cetățenii, inclusiv pe cei care aparțin unor comunități religioase și unor minorități religioase. În rezoluția din 17 ianuarie anul acesta privind situația creștinilor în legătură cu uh, această situație, Parlamentul a uh, arătat o serie de acțiuni care ar trebui analizate. În mod clar, putem vedea în instrumentele juridice de care dispunem uh, în uh, rezoluție și în concluziile Consiliului că această libertate este foarte semnificativă, însă că se poate face mai mult pentru respectarea acestui drept. Cum putem să facem acest lucru? Pentru EPRID este o necesitate ca Uniunea Europeană să își uh, intensifice gândirea uh, strategică și să îmbunătățească strategiile, strategiile în ceea ce privește uh, religia și importanța acesteia. Asta de, depinde de politicile și relațiile pe care le are. Aș uh, dori să sugerez un număr de principii călăuzitoare uh, care ar putea să susțină activitatea Uniunii Europene și aceste principii ar putea să includă în mod clar după ce analizăm dinamica grupurilor uh, interesate și de asemenea pe baza unei abordări uh, care să nu fie detașată Există necesitatea de a construi capacitățile pentru monitorizarea și analizarea evoluțiilor, identificarea mecanismelor de avertizare timpurie. Apoi, Uniunea Europeană ar trebui să acorde o atenție deosebită Uh, unei activități inclusive și echitabile, să asigure participarea tuturor, inclusiv a celor mai vulnerabile, așa cum ar fi uh, tineretul, uh, femeile, minoritățile religioase. Procesul trebuie să fie deschis, transparent și inclusiv și să găsească modalitatea de a implica societatea civilă în, la diferite niveluri, fie aici în Bruxelles sau la nivelul capitalelor sau delegațiilor Uniunii Europene. Dincolo de aceste principii, dacă libertatea religiei și credințelor trebuie să conteze într-adevăr, uh, sugerăm dorim să facem următoarele recomandări pentru diferitele instituții ale Uniunii Europene. O primă recomandare ar fi să analizăm uh, elaborarea unei uh, truse de scule pentru aceasta, uh, asemănătoare cu uh, cea uh, pe care o are în prezent uh, Regatul Unit. În mod concret, recomandări pentru Parlamentul European acum. Salutăm progresul realizat uh, privind instituționalizarea unui uh, grup care să răspundă de uh, comunitățile de convingeri de peste tot. Un astfel de grup ar aborda chestiuni legate de libertatea religiei într-o manieră relevantă, permițând un dialog deschis pe marginea acestor teme. O altă recomandare Parlamentului ar fi să se Uh, pune la dispoziție date uh, fiabile în legătură cu această libertate a religiei și credințelor, apoi dezbaterea acestor uh, chestiuni sub diferite forme. Există o serie de recomandări care ar putea să fie făcute EAS-ului, inclusiv recomandarea ca acest drept să figureze ca o prioritate, să se Uh, constituie o unitate, un uh, serviciu pentru libertatea religiei. Deci, iată că există o multitudine de acțiuni pe care le-am recomandat. Toate aceste recomandări uh, sunt uh, evidențiate în documentul înaintat Comisiei. Ele constituie o bază solidă pentru continuarea activității noastre, însă mai este mult de făcut și știu că toți suntem conștienți de cât mai este de făcut. Președinta, mulțumesc, doamna Veder. Nu am menționat și faptul că reprezentați și Bahai Internațional. Mulțumesc uh, pentru aceste recomandări la care ne vom reîntoarce pe durata discuțiilor. Doamna Penelope Faulkner are acum cuvântul de la Platforma Europeană uh, care, de combatere a intoleranței religioase și uh, discriminării. Ea reprezintă și Cuemne din Vietnam. Trebuie să vă spun că am uh, discutat uh, foarte mult uh, încălcarea drepturilor omului în Vietnam. Mulțumesc. În legătură cu principiile și recomandările, aș dori să uh, fac o prezentare generală a ceea ce înseamnă intoleranța religioasă. Este o problemă masivă. Potrivit uh, uh think tank-ului Pew Forum, 70% din populația lumii trăiește în țări unde libertatea religiei este limitată sau abuzată. Fiecare continent, fiecare comunitate este afectată, inclusiv Europa. Uh, Numărul uh, celor care au suferit în ultimul timp, în ultimele luni, arată că politicile comunitare uh, sunt, uh, se impun și trebuie să fie promovate. Nu există o formulă împotriva intoleranței religioase. Ea poate să fie o politică a statelor care au instituit organisme de uh, Uh, religioase care sunt controlate de stat, așa cum se întâmplă în China sau în uh, Vietnam. Uh, ea poate să rezulte și dintr-o lipsă a unei protecții acordate de stat pentru minoritățile religioase, cum este cazul Ahmadiyya din Indonezia. Victimele intoleranței religioase nu sunt numai persoane care nu pot să-și practice uh, credința. Ele sunt victima abuzurilor uh, uh, în țări unde statele promovează dezinformarea sau alimentează ura aceste minorități religioase sunt lipsite de apărare. Ele își pierd drepturile, este cazul uh, comunității Bahai din Iran, unde autoritățile implementează un plan sistematic uh, uh, pentru a aborda ceea ce ei numesc chestiunea Bahai. Cazul a șapte lideri Bahai ilustrează cât de multe încălcări s-au făcut la adresa acestei comunități. Uh, arestat în 2008, uh, ei au primit uh, o sentință de 20 de ani pentru propagandă împotriva Republicii Islamice. Această sentință a fost la apel redusă la 10 ani. Potrivit membrului EPRID Baha International Community, cei șapte lideri și familia acestora au făcut obiectul unor abuzuri și distrugerea proprietății și Președinta, dacă puteți uh, să vorbiți într-un ritm mai lent. Budismul este o filozofie a păcii. Totuși, uh, budismul, budiștii în Asia uh, sunt victima unor astfel de discriminări. În Vietnam, guvernul a interzis Biserica Budistă Unificată din Vietnam. Uh, comunitatea cea mai largă și cea mai veche de acolo. Călugării din această biserică sunt uh, sistematic deținuți, intimidați uh, și harasați. Cu câte zile în urmă, Vietnamul a lansat o acțiune de interzicere a celebrărilor în cadrul FESAC liderul acestei biserice și uh, deținătorul uh, premiului Nobel, Thich Quang Do, rămâne uh, în uh, arest la domiciliu în Saigon. În uh, China, uh, creștinii, uh, practicanții Falun Gong, uh, budiștii tibetani și musulmanii uigur sunt supuși discriminărilor. Recent, uh, bisericele protestante și uh, romano-catolice uh, din uh, China au uh, fost uh, de asemenea supuse unor astfel de um, interdicții. De asemenea, uh, musulmanii uigur din provincia Xianjiang sunt de asemenea discriminați. Multe uh, țări din Orientul Mijlociu uh, au întărit restricțiile în ceea ce privește libertatea religioasă. În Caucazul de Sud și în Asia Centrală și mai ales în Azerbaijan, Uzbekistan și Turkmenistan există acțiuni uh, care vizează persoane, imam și pastori, precum și moschei și biserici membrul EPRID, uh, European Evangelical Alliance, uh, raportează că uh, Biserica Baptistă din Tashkent a făcut, a fost scena un, a două raiduri de către Serviciul de Securitate Națională din Uzbekistan. În uh, coasta de Fildeș uh, și uh, Nigeria am asistat la o recrudescență a violenței în urma alegerilor prezidențiale. În Egipt, creștinii copți au fost vizați de către mișcarea salafist, o sectă hardliners care încearcă să obțină eliminarea acestor comunități. În Indonezia, cunoscută ca un stat uh, musulman moderat, fanatismul, uh, fanatismul religios uh, crește în mod îngrijorător. Există un climat de impunitate și de teamă și unul dintre, una dintre țintele uh, favorite este grupul de musulmani amadia. Anul trecut, uh, ministrul pentru afaceri religioase al Indoneziei a cerut interzicerea amadia. În Pakistan, și este ultimul exemplu, oricine defăimează numele profetului Mohamed uh, poate să fie pedepsit cu pedepsa cu închisoarea sau uh, pedepsa capitală. Aceste uh, legi uh, vizează multe uh, categorii. Sunt mult mai multe exemple, însă un lucru este comun tuturor acestor fapte. Aceste persoane sunt persoane obișnuite care se confruntă cu discriminarea numai pentru că ele doresc să creeze comunități. Iată de ce este important ca Uniunea Europeană să dea atenție acestor chestiuni acum și în viitoarele politici pe care le va elabora în interiorul Uniunii Europene și dincolo de aceasta. Mulțumesc. Uh, also... Președinta, mulțumim doamna Faulkner că ne-ați uh, amintit și de diversitatea problemelor uh, pe care le întâmpină cei care vor se bucură de libertatea religioasă. Acum, domnul Ghez de la Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, celor trei vorbitori pentru contribuțiile excelente care mi-au facilitat foarte mult sarcina. Mesajul care reiese iosele concluziile Consiliului din februarie anul acesta menționate aici e un mesaj de angajament al Uniunii Europene în apărarea și protejarea libertății religie sau credință pentru ceea ce este un drept al omului universal care să apere pe toată lumea pretutindeni. Aici nu putem face altceva decât să subscriem pe deplin la esența conceptuală și juridică a clarificărilor pe care le-a adus raportorul special domnul Bilenfeld, pe care ne l-a reamintit astăzi cu o abilitate aceste clarificări care arată că țin de demnitatea omului. Și în acest spirit, acele concluzii ale Consiliului din decembrie 2009 extrem de cuprinzătoare, în temeiul cărora am început să întărim acțiunile europene pe frontul extern pentru simplificarea și includerea acestor domenii de libertate de credință și religioasă în uh, toate acțiunile de politică externă aspectul îngrijorător al sporirii actelor de intoleranță și de violență, chiar de terorism, care ă, se adresează libertății religioase pe care o combatea. S-au discutat la Consiliul de Afaceri Externe din februarie și a adoptat un alt set de concluzii ale Consiliului la care s-a referit doamna Vadă. Ce reiese din aceste diverse concluzii ale Consiliului arată că Într-adevăr, Uniunea Europeană este angajată de a fi în linia întâi ale eforturilor uh, internaționale de a combate intoleranța religioasă și pentru a promova libertatea de credință. În acest spirit, în multe situații, aș dori aici să salut intervenția doamnei Foxnă, care ne-a reamintit că încălcările libertății de religie și credință a, uh, se produc pretutindeni uh, pe Pampamond. Doamna Ashton și Consiliul, în mod uh, lipsit de echivoc și prompt, au condamnat caz, cazurile de ură religioasă și violență. Am utilizat și alte instrumente, dialogul politic, uh, diplomația tăcută, diverse politici guvernamentale, sprijin pentru societatea civilă, pentru a ne ocupa de chestiuni mai sistemice legate de libertatea de credință și religioasă în legăturile bilaterale. În ultimele săptămâni și luni am discutat sistematic libertatea de credință și religioasă în dialogul pe drepturile omului cu autoritatea palestiniană, Iordania, Marocul, Israelul și cu Egiptul anul trecut. Ca să mă refer doar la câteva exemple. În formuri multilaterale, Uniunea Europeană a considerat mai ales după această creștere actelor de intoleranță și violență în ultimele luni, s-a considerat că a venit momentul ca comunitatea internațională să dea un răspuns colectiv bazat pe un mesaj de toleranță. Iată de ce am depus eforturi la 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului luna martie pentru a încerca să reunim toți membrii Consiliului pentru Drepturile Omului să sprijine o rezoluție de condamnare a intoleranței bazate pe religie și credință și a fost un act foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru că ne-am temut că din nou răspunsul colectiv ar putea fi prizonierul unor dezbateri de la ONU pe concepte care duc la divizare, cum ar fi cea de a religiei. A fost un efort deosebit de toate părțile a țărilor occidentale și Uniunea Europeană și de partea altor țări în martie la Geneva să asigurăm acest consens prin mesajul colectiv, prin toleranța religioasă, pe de-o parte, dar și de a concentra eforturile în a lucra la rezoluția prezentată de OIC pentru a ne îndepărta de acest uh, concept al defăimării religioase. Și noi, aici înseamnă și partenerii OIC, și Uniunea Europeană, și partenerii occidentali, Uniunea Europeană, am avut succes să realizăm consens la această rezoluție pentru a ne îndepărta de defăimarea de religie dacă va fi un punct de cotitură, cum a spus domnul Bidenfeld, noi sperăm acest lucru și puteți conta pe devotamentul nostru al Uniunii Europene la Geneva și New York să continuăm să ne implicăm cu partenerii OIC și ne exprimăm recunoștința pentru deschiderea acestor parteneri pentru a obține acest rezultat. A fost important să existe acest răspuns colectiv ferm pe un mesaj de toleranță religioasă. În ce ne privește pe noi, suntem angajați să menținem libertatea de credință și religioasă în vârful agendei de drepturile omului ale Uniunii Europene și am mobilizat toate delegațiile Uniunii Europene pentru a analiza situația în diverse țări. Am primit acum peste 100 de rapoarte cuprinzătoare de la delegațiile Uniunii Europene care analizează situația libertății de credință și religioase în acele țări, ceea ce ne dă baza analitică de care, la care s-a referit doamna Fadă pentru a putea să ne gândim la etapa următoare, care este cea preconizată în concluziile din ale Consiliului, adică doamna Ashton a primit sarcina de a raporta cu privire la măsurile adoptate și de a sugera noi măsuri. Lucrăm în prezent în baza analizei actuale a acestui feedback uh, uriaș de la delegații la măsuri suplimentare ale Uniunii Europene de a apăra libertatea de credință și religioasă. Acordând atenția adecvată rezoluției de pe 20 ianuarie a Parlamentului European și ne consultăm cu societatea civilă, cu rețeaua Uh, pentru drepturile omului și democrație și ai prit în această zi, săptămână, zi, săptămâna următoare pentru a vedea ce putem face pentru a intensifica acțiunile Uniunii Europene în acest sens. În încheiere o să vă reamintesc că religia e un subiect foarte delicat, nu e o chestiune izolată, trebuie să evităm să facem jocul celor care utilizează religia pentru a diviza, pentru a hrăni extremismul și violența. Și e o nevoie puternică ca parte a acțiunilor de intensificat, de dialog intercultural, interreligios, dar în domeniul educației, care este element cheie pentru a încuraja spiritul dialogului interreligios și al toleranței. Un ultim aspect. Discriminarea pe temeiuri religioase nu e ceva izolat, adesea se leagă de alți factori etnici, uh, disparități economice, lipsa de drepturi politice și civile în general. Deci e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. E o explicație prea facilă să spunem că ține doar de factor religios pentru a explica tensiunile și violența. Trebuie să ne ocupăm de imaginea mai largă. Și un ultim punct, libertatea de credință și religioasă e importantă nu doar în relațiile externe, E foarte important în acțiunile externe să demonstrăm că în mod vizibil ne ocupăm de această problemă și în Uniunea Europeană și o să mă refer la acest lucru în Bilanfel, care ne-a reamintit că mai multe state membre, șase dacă nu mă înșel, mai au încă legi privind blasfemia, deși nu le aplică. Vă mulțumesc. Thank you very... Președinta, mulțumim, domnule Hutz. Mulțumim Serviciul European pentru Acțiunea Externă. Putem deschide dezbaterea. Vreau să menționez două lucruri mm, cu care mă adresez raportului special. Observați că Uniunea Europeană este preocupată de încălcarea drepturilor creștinilor pe plan mondial, în detrimentul libertății de credință sau religioasă al ateilor, agnosticilor sau altor grupuri. Cum vedeți diversele încălcări ale libertății religioase și libertății de credință, la care s-a referit în special doamna Faulkner, în legătură cu budiștii. Mă gândeam că există o luptă feroce împotriva separatismului, terorismului și extremismului, care, după părerea mea, reprezintă un pretext al încălcării dreptului la libertatea de credință și religie. Vreau să menționez în special China, care a fost bine prezentată de doamna Faulkner. Aș vrea să-l invit acum pe domnul Helman să ia cuvânt. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. A fost uh, o sesiune fascinantă. Mulțumesc pentru că ați organizat-o. Dacă îmi permiteți să rezum ce am auzit de la primul vorbitor, am auzit teoria libertății religioase, care exprimate locvent și aș fi uimit dacă cineva din sală nu ar fi de acord. De la doamna Veder am auzit, cu mare respect, niște generalități despre instrumentar, dezbateri, prioritizare. De la doamna Faulkner am auzit o listă lungă și tristă de abuzuri, cât de grave și tragice sunt și de la Serviciul de Acțiune Externă am auzit despre diplomația tăcută, sprijin pentru societatea civilă și educație și astfel de lucruri lăudabile. Preocuparea mea este că, de fapt, nu văd nimic, uh, vreo acțiune concretă, specifică. Nu știu ce ar fi necesar. Nu vreau să vă spun că dumneavoastră n-ați făcut B și C, pentru că nu știu ce sunt B și C-ul. Dar ce am discutat astăzi, care va ajuta, de fapt, creștinii copți din Egipt care sunt atacați? Ce am discutat astăzi care o să fie de ajutor pentru practicanții Falun Gong din China, care sunt torturați? și la un nivel mult mai scăzut, ce am făcut astăzi să ajutăm pe cei angajați din diverse organizații din propria țară, din Regatul Unit, de exemplu, cărora li s-a spus că nu pot să poarte mici simboluri religioase la locul de muncă, ceea ce pare să intre în conflict cu dreptul la a-și manifesta propria religie. Mă gândesc la elemente specifice, nu știu dacă sunt. Sau doar avem uh, conversații lungi și interesante, sau chiar putem face ceva concret Până la urmă vom face doar nimic decât să adoptăm rezoluții și comunicate de presă? Mulțumim, domnule Helmer. Dacă nu mai sunt solicitat de intervenție, ceea ce m-ar surprinde, poate că prezentările au fost atât de cuprinzătoare, așa că revenim la vorbitor. Domnul Bielefeld, eventual, puteți să reacționa la celelalte prezentări și observații. Da. Mulțumesc. Nu? Nu, domnule Bielefeld. Stați să mai vedem și alte întrebări și de la vicepreședinte, domnul Semche și domnul Tenac, ca să ne răspundeți după aceea. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că invitațiilor, prezentările lor au fost extrem de interesante, dar Aș fi interesat sau următorul lucru de la dumneavoastră. Ne-ați dat niște exemple cu privire la modul în care aceste libertăți sunt încălcate. Cred că pentru noi ar fi de un interes uh, deosebit să știm care sunt tendințele în Europa. Vorbim despre o înrăutățire a situației E important să știm, pentru că, cinstit vorbind, din prezentările dumneavoastră nu am înțeles clar dacă situația se înrăutățește. Dacă se înrăutățește, atunci aș fi recunoscător dacă ați putea să ne dați amănunte sau situația rămâne stabilă. Pentru noi ar fi de importanță deosebită să auzim părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acum, domnul Tanak. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii, nu chiar întrebări. Mai întâi, am urmărit chestiunea libertății religioase pe plan mondial și un accent deosebit cu minoritățile creștine. De când am fost ales în 1999 și în ciuda ce spuneți dumneavoastră, lucrurile stau exact invers. Până recent, Uniunea Europeană, probabil cu un sentiment al inovației post-imperialiste sau din alte motive a fost uh, absolut uh, nedispusă și acest parlament uh, era inactiv în această privință. Să ridice măcar un deget să-i ajute pe creștini, chiar și în vecinătatea sau în curtea noastră. Și când am ridicat problema în 2004 la Comisia pentru Afaceri Externe, că aș vrea să am un raport din proprie inițiativă privind drepturile minorității creștine pe plan mondial, mi s-a spus că nu e corect pe plan politic și că n-ar fi bine să ne implicăm în așa ceva. Deci mă bucur să spun acum că a existat o trezire în ultimii câțiva ani, mai ales după extinderea în Europa Centrală și Răsăritană, cu țări precum Polonia și Slovacia, care nu au o astfel de povară a vinei colective cu alte țări și sunt gata să vorbesc răspicat pentru drepturile minorității creștine și în uh, fosta lume comunistă și în restul lumii. Ei, lucrurile se schimbă. Ar fi o prostie ca cineva să spună că Parlamentul acesta i-a ajutat prea mult pe creștini. În al doilea rând, aș vrea să reiterez ceea ce colegul Loge Herman a spus, și anume că cinstit vorbind, aveți perfectă dreptate, facem mult zgomot și spunem lucruri, dar de fapt concret facem foarte puțin. Nu putem să fim doar un forum de dezbatere și să arătăm cu degetul pe cineva care face ceva urât și să urmărim mai îndeaproape aceste guverne. În realitate, nu am avut niciun exemplu de vreun acord comercial sau acord de parteneriat și cooperare cu vreo țară terță în care drepturile minorități religioase să aibă un rol important în a decide dacă sau nu o să meargă mai departe cu acel acord. În majoritatea acordurilor există aceste clauze privind democrația și drepturile omului, dar mă tem că se concentrează mai mult pe chestiunea deținuților politici și a unor abuzuri, cum ar fi tortura decât pe arest, persecutare, torturarea minorităților religioase și mă tem să spun, niciodată nu a fost uh, obiectivul principal când s-a negociat. Nu vreau să spun că n-a fost atenție, dar ar trebui să fie una dintre chestiuni importante, una dintre mizele importante. Din experiența mea în realitate, Uniunea Europeană poate să facă mult zgomot, dar nu mare lucru cu excepția zgomotului. În cele din urmă rămâne țărilor respective să arate mai mult respect pentru minorități și în timp ce vorbim, după cum a subliniat, atrocități îngrozitoare se petrec împotriva creștinilor copți în Egipt, bahailor din Iran, după cum s-a spus, budiștilor, călugării budiști din Vietnam, creștinii din Pakistan, hindușii din Pakistan și așa mai departe. Deci o problemă reală. Și țări precum Pakistanul, de exemplu, pe care o cunosc bine, preocuparea generală e întotdeauna lupta împotriva terorismului, dar apoi ignorăm faptul că această țară are și niște legi extrem de discriminatoare și legea blasfemiei și așa mai departe. Mă tem că lucrurile stau cam așa. Mulțumesc. Thank you, Mr. Tanok. Mulțumesc, domnule Tanok. Am să dau acum cuvântul din nou uh, vorbitorilor. Domnul Bilas, raportor special. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte, sau mai degrabă întrebările, există motive întemeiate pentru a fi preocupați de situația creștinilor în Orientul Mijlociu și în alte părți, și China a fost menționată. Există motive întemeiate și poate că ne-am obișnuit să nu acordăm prea multă atenție acestor minorități în trecut. Mă bucur să văd că acum accentul se pune pe aceste situații, acum în ultimele luni, poate și după evenimentele tragice din noaptea anului nou din Egipt, când 32 de creștini copți au fost uciși. Asta a fost oarecum un factor declanșator al accentului pus pe această deconectare sistematică a acestor creștini în Egipt și altor grupuri din Orientul Mijlociu. Știm cu toții care este situația din Irak. Un exod a două treimi din creștini într-o țară care este una dintre țările de origine ale creștinătății. Când promovez o abordare universală a drepturilor omului, nu e același lucru cu a promova abordarea abstractă. Trebuie să vorbim despre grupuri concrete, cum ar fi Bahai în Iran și în Egipt. Situația Bahailor în Egipt nu se bucură de așa o mare uh, atenție, martorii lui Jehova sunt cea mai persecutată comunitate religioasă. Deci, în cadrul creștinilor trebuie să fim mai preciși. În multe dintre țările din Orientul Mijlociu, grupurile de protestanți, de exemplu, sunt ținta vii uh, atacurilor, pentru că aceștia sunt uh, mai degrabă asociați cu Occidentul, cu colonialismul, cu imperialismul și cu activități de misionariat care sunt parte a libertății de religioase și de credință și cum probabil știți, în acele țări există multe restricții, inclusiv uh, sancțiuni împotriva persoanelor uh, care sunt implicate în astfel de misiuni. Deci protestanții sunt mai afectați în aceste țări decât membrii ai religiilor, să spunem, mai vechi. Trebuie să respectăm uh, conceptul libertății religioase și de credință. Nu vreau ca acesta să fie înlocuit cu o retorică a persecutării creștinilor. Esențial este libertatea religioasă și de credință. A doua întrebare. Sunt exemple dramatice, mai ales în țările din Asia Centrală, Uzbekistan, unde doar citirea drepturilor um, unor grupuri religioase devine o scuză pentru a pune oamenii în închisoare. Uh, pentru a-i condamna la 5 ani de închisoare. Foarte ciudate aceste sancțiuni. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră ce ar trebui să fie făcut la nivel concret, sunt conștient de faptul că punctul meu de pornire a fost unul de natură abstractă, dar, cum am spus, nu e doar teoretică această abordare. Trebuie să apărăm contururile libertății religiei și de uh, credință. Multe neînțelegeri persistă. Poate aveți dreptate că uh, în această încăpere uh, vindeam castraveți grădinarului, dar la nivel mondial încă oamenii mai trebuie convinși și trebuie să li se explice lucrurile în ceea ce privește politica UE. Adesea, uh, conștientizarea la nivel teoretic nu înseamnă că lucrurile sunt respectate și în practică. Și asta este una dintre observațiile mele. Există motive pentru a avea consecvență în cadrul UE sau al Consiliului Europei, în ceea ce privește legislația privind blasfemia, ca să dăm un exemplu. Cu motive întemeiate atacăm legile privind blasfemia din Pakistan, dar pentru consecvență ar trebui să abordăm și legile mult, mult mai um, reduse ca impact în statele, care există în statele UE, ca să avem consecvență. La nivel practic, cred că ar trebui ca libertatea de religie și credință să fie parte a construirii un infrastructură a drepturilor omului în general, fiindcă această libertate este un drept al omului. Și ce am învățat din experiența la nivel ONU este că cea mai eficientă modalitate de a implementa aceste uh, drepturi este prin combinație dintre legi și supraveghere internațională și instituțională. Nu vreau să vă întrerup, spune doamna președinte, dar trebuie să vă apropiați de final. După cum știm, drepturile omului sunt un, reprezintă un proiect de, pe termen lung și uh, au legătură cu construirea capacității instituționale. Și atenția mass mediei uh, evoluează. Pentru a avea o perspectivă pe termen lung, trebuie să construim instituții și să ajutăm oamenii uh, din acele instituții să înțeleagă aceste lucruri. Instituția drepturilor omului de la Națiunile Unite reprezintă într-adevăr o evoluție în ceea ce privește libertatea religie și credință. Deci se pot face modificări practice. Putem continua mai târziu. Da, spune doamna președinte, nu e ultima dată când abordăm acest subiect. Acum cred că ar trebui să avem uh, intervenții puțin mai concise, fiindcă ne așteaptă și alte evenimente. Doamna Andrichine, vicepreședinta noastră și următorul vorbitor sunt invitați să aibă intervenții cât se poate de concise. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor de astăzi și președintei noastre pentru ocazia de a discuta aceste subiecte importante. Am o întrebare concretă scurtă reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă. Pe 16 decembrie anul trecut, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind raportul anual al drepturilor omului la nivel mondial în 2009. Există o listă lungă de recomandări în acea rezoluție privind libertatea religioasă și de credință, printre care Înaltul reprezentant, vicepreședintele, este invitat să crească numărul personalului care se axează pe aspecte ce țin de libertatea religioasă și de credință la nivelul Serviciului de Acțiune Externe și să creeze structuri speciale, mai ales um, în contextul um, creării acestui Serviciu de Acțiune Externă și sprijină identificarea aspectelor care țin de această libertate religioasă în lume ca fiind una dintre prioritățile serviciului. Se menționează apoi și despre nevoia de a promova la nivel global um, libertatea religiei și de credință și de a face o evaluare a situației acestei libertăți. Uh, toate acestea în raportul anual privind drepturile omului. Și întrebarea mea este, care este situația în acest sens. Aș vrea să știu, aceste recomandări vor fi implementate și dacă da, când? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna regie, acum. Mulțumesc, o intervenție scurtă. Îmi cer scuze că n-am putut să particip la această întâlnire de la început. Am participat și la o, niște voturi la Comisia Cult. Deci s-ar putea să mă refer la ceva ce deja a fost menționat, dar vreau să răspund la ce am auzit. Libertatea de religie face parte din libertatea de conștiință, adică libertatea de a crede sau nu. Uh, Integriștii există în orice religie și nu aș vrea să lăsăm impresia că nu apărăm decât o religie sau că nu apărăm decât libertatea de a alege o religie. După părerea mea, trebuie să avem abordare holistică și este important să și spunem lucrurilor pe nume concret. Aș vrea de asemenea să adaug că cei care sunt victimele persecuției religioase includ în primul rând musulmani care suferă aceste um, situații pentru că vor să practice religia în mod moderat, dar suferă aceleași presiuni ca și non-musulmanii, chiar mai rele, pentru că refuze să aplice dogmele. Și cred că e important să uh, conștientizăm aceste elemente și să nu lăsăm impresia că apărăm o viziune a lumii occidentale creștine față de celelalte religii, inclusiv în ceea ce privește cei care trăiesc pe teritoriul european și care nu sunt toți creștini. Doamna președinte, am vorbit despre asta înainte să fiți dumneavoastră aici. Eu și domnul Tenoc am avut păreri oarecum divergente pe acest subiect. Domnule Tenoc, sper că putem să ajungem la o concluzie comună. Nu ar trebui să fim discriminatori față de o religie sau alta. Intervenție din sală fără microfon a domnului Tenoc. Da, spune doamna președintă, va trebui să mă mai documentez pe acest subiect. Sugestia mea ar fi să dăm cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă pentru a răspunde și apoi încheiem acest punct. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc membrilor Parlamentului pentru uh, inițierea acestei discuții. Două aspecte universalitatea și uh, instrumentele și acțiunea. În ceea ce privește universalitatea, sunt de acord cu domnul Bidenfeld. Abordarea universală la libertatea de religie și credință nu înseamnă diluarea protecției acordate uh, oricăror minorități sau uh, credințe religioase care ar putea să sufere de pe urma discriminării sau a violenței. Dacă ne uităm la activitatea doamnei Ashton în ultimele luni, vedem că a condamnat foarte ferm ambele acțiuni împotriva uh, creștinilor copți și a altor creștini uh, Bahai, de asemenea, de exemplu, în declarația din 11 Aprilie, Pelerini Shaya, Hamadi și așa mai departe. Abordarea universală înseamnă să fim specifici pe orice caz de încălcare, oriunde se produce, produce acesta și oricare ar fi apartenența religioasă în cauză. Un al doilea aspect, instrumentele pe care le avem la dispoziție, domnule Tenoc și domnule Hammer, sunt instrumentele uh, care vin din drepturile omului. Este un um, ansamblu de instrumente care țin de diplomație, de comunicare cu privire la aceste cazuri de încălcare care s-au produs în ultimele luni, prin intermediul declarației doamnelor Ashton, de exemplu, care declarații nu sunt doar comunicate de presă, ci creează religii în țări, cum ar fi în Egipt, Egiptul a fost foarte dornic să împiedice acest gen de cazuri după situația din Alexandria și a inițiat acțiuni diplomatice pentru a uh, împiedica UE să se exprime din perspectiva libertății de religie. Dorea doar o comunicare cu privire la terorism. Dar noi am abordat și lucrurile din perspectiva libertății de religie și am cerut țărilor să respecte obligația pe care o au de a-și proteja cetățenii, inclusiv uh, minoritățile religioase. Asta este o parte a instrumentelor. Altele uh, au fost menționate de doamna Andrechiene. Am încercat să folosim uh, orientările apărătorilor drepturilor omului am încercat să ne asigurăm că se fac lucruri concrete în această direcție. încercăm să promovăm la nivel general acest subiect și în dialogurile politice și în cele specifice pe drepturile omului, apoi elemente cheie ca să răspund la aliniatul 1 punctul 29 din rezoluția Parlamentului din decembrie, e vorba de a consolida capacitatea serviciului în două direcții. În februarie am transmis materiale tuturor delegațiilor UE pentru a-și consolida capacitatea de a înțelege conceptul pe baza liniilor susținute de domnul Bilefer și de a-i um, ghida cu privire la uh, implicarea în aceste discuții în țările unde activează și le-am cerut să analizeze rapoarte privind situațiile din toate acele țări. Avem peste 100 de rapoarte pe care acum le procesăm pentru a alimenta următoarea etapă care constă în formularea de propuneri pentru Consiliul de uh, Acțiune Externă uh, pentru a consolida această uh, direcție. Un element cheie în acest răspuns specific este strategiile locale Human Watch, unde acordăm atenție libertății de religie și de credință, ne asigurăm că sunt incluse la nivel general în comunicări, în strategiile pe care delegația UE și ambasadele UE le formulează Folosim de asemenea instrumentele comerciale, domnule Tanok, de exemplu, mișcarea Pakistanului spre ratificarea uh, Convenției internaționale privind drepturile civile și politice este temeiul juridic internațional pentru libertate de religie și credință. Pakistanul a ratificat acest instrument cu rezerve importante datorită atractivității instrumentului de mm, tranzacții comerciale cu UE. E un aspect foarte important. Această ratificare, sigur, nu este finaliz, nu este completă, are multe rezerve, dar faptul că e totuși ratificat ne-a ajutat în dialogul cu Pakistanul, ne-a ajutat uh, raportorii special UE să se implice și pe acest um, subiect în relațiile cu Pakistanul. Am să mă opresc aici. Vreau doar să spun că încercăm uh, să ne consolidăm acțiunile, avem o consultare cu societatea civilă luni, colaborăm cu membrii ai Parlamentului, domnul Popovski a avut uh, întâlniri cu eurodeputații și vom avea o două întâlnire în curând pentru a evalua progresul în această regiune și suntem la dispoziția subcomisiei dumneavoastră pentru orice discuții pe această temă. Mulțumesc! Thank you. Președinta, Mulțumesc reprezentantului uh, Serviciului European de Acțiune Externă și uh, tuturor participanților la această dezbatere. Uh, că, duroase călduroase raportorului special din partea Națiunilor Unite. Este un privilegiu și facem eforturi mari ca dumneavoastră să fiți prezenți aici. Următoarea va vorbi doamna Gilani în legătură cu tortura. O temă uh, obișnuită în această comisie. Mulțumesc, uh, doamnă Faulkner, doamnă Vader. Aș vrea să închei spunând că ne întoarcem la această chestiune la, cu ocazia uh, raportului, uh, răspunsului la uh, următorul raport uh, anual al Națiunilor Unite. Domnule Tenec, o să discutăm minoritățile creștine la o cafea, da? Îl salut pe William uh, Browder din uh, partea Regatului Unit este un aranjament uh, ad hoc pentru că Bill Browder a fost invitat să vorbească la Comisia de Cooperare Uniunea Europeană-Rusia o face din 2009. Uh, El, uh, de când uh, avocatul Marnitski a murit în 2009 în, în închisoare în Moscova, domnia s-a fost foarte activ în toate instanțele pentru că dorește ca făptuitorii crimei să fie aduși în fața justiției. Cred că, date fiind evoluțiile, cred că este momentul ca și acest uh, subcomisie privind dreptul omului să uh, audă câteva din aceste evoluții. Pe 15 decembrie, Parlamentul European a adoptat raportul Andrei Caine în care a cerut Consiliul Uniunii Europene să se gândească la posibilitatea de a introduce uh, interzicerea vizei și înghețarea activelor uh, celor din Rusia care au fost uh, implicați în decizia care a dus la moartea domnului Vanditski. Acest paragraf din raport cere acțiuni ferme de ambele părți și sunt gata și îl invit pe Bill Rowder să ia cuvântul 5 minute. Doamna președintă, membrii ai Comisiei Parlamentare, vă mulțumesc că mi-ați permis să vin aici și să vă vorbesc. O să rezum pe scurt uh, cazul Magniții și după aceea o să discutăm impunitatea șocantă și acoperirile care s-au făcut după această moarte. Am fost 10 ani uh, în Rusia cu un portofoliu de investiții și la vremea respectivă am uh, tot uh, discutat uh, cazurile de uh, corupție. Am fost uh, din țară în 2005. Președinta, vă rog, îl ascultăm pe Bill Browder, vă rog să încetați conversațiile uh, particulare. Deci, poliția ne-a confiscat documentele, a expropriat uh, companiile noastre și au urmat uh, mașinațiuni uh, care au dus la plata unor 230 de milioane. Sergei era un avocat de 36 de ani și Sergei uh, a rezumat foarte clar ceea ce s-a întâmplat, a depus mărturie împotriva polițiștilor uh, implicați și uh, a spus că descoperise un furt uh, masiv uh, împotriva țării sale, dar că poliția uh, a luat uh, uh, a întreprins acțiuni împotriva persoanelor greșite. A fost uh, Uh, forțat să își retragă mărturia și să se recunoască vinovat. Nu o să intru în detaliile legate de torturarea sa. A scris 450 de plângeri în uh, cele 350 de zile de detenție și în aceste plângeri putem să reconstituim exact ceea ce i s-a făcut și în ce moment. Este un caz foarte bine documentat uh, Uh, și arată cum se procedează în Rusia. La o săptămână după, săptăm- după decesul său s-a cerut o investigație în urma presiunilor publice. Uh, au trecut 18 luni de la moartea lui Sergei și nimeni nu a fost învinuit cu nimic până acum în Rusia. Ministerul de Interne a organizat uh, o uh, ceremonie uh, Există mai bine de un milion de persoane care lucrează în acest minister și există o ceremonie în care se dau distincții celor care se remarcă prin activitatea lor și cinci ofițeri au primit astfel de recompense. A devenit uh, cât mai clar prin eforturile mele, prin uh, ceea ce am făcut uh, și prin ceea ce au făcut membrii familiei lui Serghei și prietenii acestuia că nu există justiție în Rusia. Am încercat să facem justiție în afara Rusiei și am făcut acest lucru prin subcomisia Uh, drepturilor omului, care a menționat acest lucru în raportul anual de anul trecut. Săptămâna trecută, Senatul American uh, a trecut uh, actul privind responsabilitatea în cazul morții lui Sergei, care a beneficiat de o susținere între care și John McCain și Lieberman. Acest uh, act uh, este foarte semnificativ pentru că el dă o nouă dimensiune. Se cer uh, interzicerea vizei și înghețarea activelor pentru cazuri similare îndreptate împotriva activiștilor în domeniul drepturilor omului această, uh, acest act legislativ uh, a fost uh, foarte bine văzut în Statele Unite. De asemenea, este clar pentru noi cum, cum văd rușii acest act. Parlamentul a adoptat o rezoluție în decembrie care invită statele membre ale Uniunii Europene să uh, introducă uh, sancțiuni uh, precum viza, interzicerea vizei și înghețarea acțiunilor. Așteptăm ca acest lucru să se și întâmple. Deci nu numai Statele Unite, ci și Uniunea Europeană au început să introducă sancțiuni împotriva uh, celor uh, care au uh, omorât activiști în domeniul drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Browder, pentru că ați prezentat cazul avocatului Serghei și evoluțiile legate de acesta. Acum, membrii pot să pună întrebări sau să ceară clarificări. Doamna Andrichine. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Browder, este o plăcere să vă vedem în subcomisia noastră. Am două întrebări. Ați spus deja câte ceva despre Statele Unite, Congresul American, evoluțiile din Congresul American. Întrebarea mea, credeți că președintele Obama, Obama va semna uh, aceste sancțiuni uh, împotriva Rusiei? Având în vedere relațiile americano-ruse și ce reacție ar putea să provoace din partea uh, Rusiei. A doua, întrebări este, a doua întrebare este legată de Rusie. S-a spus de, în mai multe rânduri că uh, cazul Magnitsky este foarte important. Este unul uh, simptomatic care arată uh, care este stadiul ordinii de drept în uh, țară. Credeți că e vorba numai de simple cuvinte sau e vorba de un angajament uh, uh concret al președintelui Medvedev uh, de a lupta împotriva uh, impunității și a unor astfel de cazuri? Mulțumesc, doamna Andrachene. Domnul Browder. Sunt întrebări excelente. O să le iau una câte una. Președintele Obama a primit uh, premiul Nobel pentru pace pentru toată activitatea sa bună, potențial vorbim. Și mi se pare de neconceput că dacă Casa Reprezentanților și Senatul au uh, adoptat un asemenea uh, act, că o persoană care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace va avea abilitatea politică să uh, uh, aibă un veto împotriva acestei hotărâri. Indiferent de compromisurile pe care le va face cu Rusia, uh, o astfel de acțiune este imposibilă. Uh, nu putem concepe astfel de acțiune din partea sa. Se pare, din câte am auzit de la Casa Albă, că el va susține această, acest act însă ne apropiem de punctul în care uh, vom aștepta acțiuni concrete. Apoi, cealaltă întrebare. Care este reacția rușilor? Reacția rușilor la eforturile noastre uh, este una destul de agitată. De fiecare dată când facem un pas, atunci când uh, contestăm și pedepsim impunitățile prin astfel de acțiuni, există o reacție uh, opusă clară și similară împotriva noastră. Am uh, descoperit uh, că 33 de uh, milioane din cele 230 uh, pe care Serghei le-a descoperit erau uh, deținute uh, de autoritățile fiscale uh, în uh, Elveția. Am uh, spus acest lucru procuratorii din uh, Elveția. La scurt timp după aceea, Procurorii uh, ruși au emis un mandat de arestare pentru un coleg uh, de-al meu și aveau în pregătire un mandat de arestare pentru mine. Deci fac absolut tot ce se poate pentru a abuza de sistemul uh, justiției uh, penale pentru a îi pedepsi pe cei care au încercat să obțină dreptatea pentru Serghei. Ultima întrebare în legătură cu Medvedev dacă am fi pe Marte și am uh, citi știrile care vin din Rusia, am spune, mamă, ce se întâmplă și ce evoluție extraordinare se află, uh, se petrec în uh, Rusia. Însă tot ceea ce trebuie să faci este să citești ceea ce se întâmplă în acest caz. Este cazul unui avocat idealist care a descoperit uh, niște lucruri, a fost uh, omorât și 18 luni după aceea nu s-a făcut nimic uh, și s-au înlăturat toate probele pe care le-a depus. Mulțumesc, domnul Tanak. Sigur, am urmărit ceea ce se întâmplă în Rusia de mulți ani Wikileaks uh, a descris ceea ce se întâmplă acolo uh, asemănând cu o organizație mafia. Probabil că Medvedev vrea să uh, vadă statul de drept consolidat acolo, dar poate că nu are puterea să o facă. Aș pune și eu o întrebare similară celei puse de doamna Andrei Uh, cum poate să fie Rusia membru al uh, Consiliului Europei, dat fiind că ordinea de drept nu funcționează așa cum trebuie în acea țară? Cum uh, se poate ca un reprezentant al acestei uh, țări să fie în Consiliu și să ia parte la hotărâri care se iau împotriva celor din țara mea? Uh, cred că Rusia ar trebui să fie uh, eliminată din uh, Consiliul Europei. Mulțumesc. <clears throat> Vreau să vă întreb dacă era o întrebare sau dacă este un comentariu general. Vreau să vă mulțumesc pentru acest sfert de oră în legătură cu cazul Sergei Magnitsky și mulțumesc domnului Browder, care este un exemplu de perseverență și de curaj personal și care a canalizat multă energie pentru uh, ca justiția să uh, prevaleze în acest uh, caz. Aș dori să spun că ieri am auzit multe despre consultările Rusia-Uniunea Europeană și uh, autoritățile ruse au permis uh, o discuție pe marginea cazului Magnitsky. Parlamentul încearcă să se gândească la noi modalități de a aborda regimul, uh, regimurile autoritare și să avem modalități uh, care să vizeze clar anumite acțiuni. Trebuie să existe sancțiuni care să vizeze pe făptuitori. În al treilea rând, aș dori să spun că multe guverne din uh, lume au reacționat uh, la chemarea domnului Browder în ceea ce privește cazul Magnitsky și Uniunea Europeană va face acest lucru. Și o să vă spun că Parlamentul a spus că în lipsa unei investigații credibile o să cerem înghețarea activelor și Uh, neacordarea vizelor în absența unei uh, investigații, unei anchete uh, clare. Am arătat acest lucru foarte clar. Mulțumesc, domnule Browder. Vă dorim succes uh, în discuțiile cu comisiile parlamentare. Delegațiile Uh, din uh, acest Parlament sunt și ele implicate în aceste discuții, dată fiind, dat fiind faptul că sunt transmise pe internet. Mulțumesc! Dragi colegi, am uh, plăcerea să prezint al doilea mare subiect astăzi, să facem un schimb de informații cu privire la situația drepturilor române în primul rând în peninsula arabică și apoi în Siria. Vedeți că testăm legăturile cu Skype sau prin Skype, care poate nu e cea mai fericită cale de comunicare în Parlament, țin cont de nevoia de interpretare. Cu toate acestea, uneori, este singura cale pentru a stabili legătura cu cei care nu pot călători dintr-un motiv sau altul la întâlnirile noastre. Mai întâi aș vrea să vă reamintesc de faptul că Parlamentul European în această primăvară a fost extrem de activ ce privește situația din Bahrain și Siria, Yemen, au existat rezoluții adoptate. Acum ne ocupăm, ne îndreptăm atenția spre această regiune pentru a discuta situația din Bahrain, Yemen, Arabia Saudită, o informare la zi pentru a strânge informații, pentru a ne gândi la pașii următori și aș vrea să urez bun venit lui Vincent Forrest, prietenul de la Frontline, care o să facă o evaluare a situației și apoi doamna Rubal Fathal Ekahat, uh, din mediul universitar și expert din regiune, cofondatoare a Forumului Euro-Arab. Avem cu noi și o delegație din Consiliul Shura din Bahrain și Consiliul Reprezentanților și această delegație vă urăm bun venit condus de dr. Salah Ali, care este președintele Comisiei pentru Afaceri Externe Apărare din Consiliul Șoara. Sunt aici la Bruxelles ca parte a unei vizite mai mari în capitalele Europei, ceea ce ne oferă o ocazie foarte bună de a avea un schimb direct de puncte de vedere cu reprezentanți din Bahrain. Alți membri vor fi prezenți și trebuie să fac observația că nu toți au fost aleși prin uh, vot universal. Și alte ambasade din regiune au fost informate despre această regiune și uh, unele sunt prezente aici. Aș vrea să urez mult venit și domnului Mulțes Popovski, care este secretar general adjunct al Serviciului European de Acțiune Externă. Bun venit încă o dată, domnule Popovski. Avem și alți membri ai reprezentanților uh, Serviciului de Acțiune Externă și toate evenimentele din lumea arabă sunt acum un test al eficienței eh, Serviciului European de Acțiune Externă și a credibilității Uniunii Europene în ansamblu. Vom da acum cuvântul mai întâi lui Vincent Forrest de la Frontline timp de 5 minute și apoi doamna Alfatal 5 minute și apoi doctor Salahale Ale alte 5 minute și apoi discuție. Domnule Forest, aveți cuvântul, 5 minute. Situația de apărătorilor drepturilor omului în țările din Golf e un indicator bun al situației drepturilor omului și a nivelului de respect al drepturilor omului în regiune. să spun câteva cuvinte și despre Yemen din limită de timp, uh, o să vă rog să vă uitați la documentul uh, care este disponibil în dosar în După cum știți, țările din Golf trebuie să respecte diverse acorduri militare și de securitate și ne temem că aceste măsuri pot fi utilizate să se focalizeze pe apărătorii drepturilor omului. Am văzut deja efectul negativ al intervenției militare în Bahrain cu efecte devastatoare asupra libertăților de asociere și adunare în uh, țările GCC, munca legitimă, pașnică în apărarea drepturilor omului este denigrată în mod sistematic. Apărătorii drepturilor omului sunt amenințați, sunt intimidați, uh, restricții de călătorie, arest arbitrar, detenție, pierderea locului de muncă, rele tratamente, tortură, procese incorrecte, campanii de denigrare, atacuri sexuale, amenințare cu moartea. În ce privește Bahreinul, o să mă refer la cazul fostului coleg și prieten Abdoladi Al-Kawaja, care era coordonator frontline pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Situația lui este emblematică pentru gravitatea încălcărilor grave. Arestare brutală și imposibilitatea comunicată în detenție timp de 20 de zile acuzații, apoi tratament uh, rău, tortură, viol în detenție apoi un tribunal într-un un proces în tribunal militar, intimitare și amenințări împotriva familiei. Abdeli Abduleman, un blogger celebru în Bahrain, acum se confruntă cu riscul arestării iminente. Membrii ai Centrului Bahrain pentru Drepturile Omului continuă să fie supuși atacurile și nu li se permite să călătorească. Autoritățile din Bahrain au o campanie pentru a se autolăuda, încercând să discrediteze apărătorii drepturilor omului. În Arabia Saudită, <clears throat> activitatea de reprimare se concentrează în regiunea răsăriteană. După o petiție care cere reforme politice și să se pună capăt discriminării împotriva comunității șiite care locuiește acolo. De exemplu, o să mă refer la un tânăr, Fadel Mechial Manasef, care a fost arestat pe 1 mai și acum nu se poate comunica, nu are acces la avocat și la familie. În Emiratele Arabe Unite, autoritățile se concentrează pe asociațiile profesionale. O consiliul ales al directorilor Asociației Cadrelor Didactice care a fost dizolvat și înlocuit de un consiliu proguvernamental. Asociația juriștilor a fost dizolvată ca organizație și altele a, se confruntă cu același risc. Această reprimare pare să fie ca reacție la semnarea de către aceste asociații a unei petiții care cere înființarea unui sistem democratic electoral. De asemenea, au fost arestați bloggerii în uh, Emiratele Arabe Unite. Un uh, cunoscut blogger, Ahmad Mansour, a fost victima unei campanii de denigrare, a fost arestat la început de aprilie și în continuare nu se poate comunica cu el. În Qatar, asociațiile pentru drepturile omului nu pot să funcționeze. Critica autorităților este pedepsită sever, iar ziariștii sunt forțați să practice autocenzura apărătorul drepturilor omului Sultan al Calaifi rămâne în imposibilitatea de a comunica din închisoare după ce a fost arestat pe 2 martie. Este blogger și fost secretar general al Fundației Al-Karama. În Yemen, apărătorii drepturilor omului se confruntă cu amenințări fără precedent. Autoritățile utilizează și legea antiteroristă pentru a reprima apărătorii și ziariștii care se ocupă de drepturile omului și relatează încălcări de drepturile omului după reprimarea cu brutalitate a demonstrațiilor uh, de masă. Ca exemplu, ziaristul, ziarista doamna Samia Lagri a fost supusă unei tentative de răpire și unui atac fizic, monitorizând o demonstrație la Sana. În încheiere, aș vrea să fac câteva comentarii pe care le-am auzit de la apărătorii drepturilor omului ce privește uh, reacția Uniunii Europene la încălcarea drepturilor omului în țările GCC, în special în Bahrain. Știm că resursele sunt limitate, cu doar o delegație Uniunii Europene cu sediul la Riyadh pentru a acoperi întreaga regiune GCC și că există în joc și alte interese, dar răspunsul Uniunii Europene nu a ajuns la nivelul la care ar fi trebuit să ajungă. Implementarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului pentru a-i apăra, pentru a-i proteja, nu cere un volum imens de resurse, mai mult o chestiune de voință politică și de coerență. Când Uniunea Europeană își deschide un birou la Benghazi, apărătorii drepturilor omului fac un apel la Uniunea Europeană să-și extindă prezența în țările GCC și, în primul rând, să uh, se pronunțe mai răspicat în apărarea drepturilor omului. Și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Forrester. Președinte, mulțumesc, domnule Forrester, și pentru faptul că v-ați încadrat în timp și ați arătat un exemplu bun de a vă referi la un document uh, scris pe care ni l-ați dat, ca să nu trebuiască să ocupăm prea mult să citim documente de context. Acum o să dau cuvântul doamnei Ruba Alfatal Ekelart, cofondatoarea Forumului Euro-Arab. În numele Forumului Euro-Arab, aș vrea să vă mulțumesc pentru această invitație pe o temă la care țin personal cu pasiune, dar și despre o regiune pe care am discutat-o de mulți ani și care a rămas marginalizată în dezbaterile noastre în Europa. O să vă spun uh, o poveste personală din perioada în care am petrecut-o în Arabia Saudită, acum 20 de ani, când mama mea lucra la un centru educativ ca inspector. colegi de ei saudiți sau colegi au decis să ceară dreptul de a conduce, de a șofa s-au decis să meargă și să conducă mașinile. Au fost uh, arestate, deținute timp de doar o zi. Tactica a fost, de fapt, de a îi ataca apoi pe frați, pe soți, pe părinți, pe, nu doar pe ele personal. Acești bărbați din jurul lor uh, și-au pierdut permisul de muncă și documentele de călătorie, deci nu mai puteau părăsi țara. De ce vă spun asta? Pentru că doar două sau trei zile, acum câteva zile săptămâna trecută, o altă femeie activistă care cerea același lucru de zece ani ridică aceeași problemă, dreptul femeilor de a călători, de a conduce mașini. Manal Sharif a mers pe deplin acoperită și cu copii în mașină, dar a fost și ea arestată. Aceasta ilustrează cât de mult timp e nevoie ca reformele să aibă loc în această regiune. După 21 de ani și încă mai discutăm și dezbatem aceeași problemă. Acum vedem că tacticile s-au modificat. Acum se concentrează nu doar pe femei, și pe femei, dar și pe bărbații de lângă ele. În esență, femeile se confruntă cu un blocaj în toate aspectele vieții. Violența împotriva femeilor nu e menționată, nu e nici măcar pedepsită nu există un cod al familiei. Femeile nu pot să se adreseze administrației în mod independent. Nu doar, e vorba doar de o problemă de sex, de bărbați și femei. Și ziariștii și bărbații au fost arestați în Arabia Saudită. De exemplu, Haile Juhaini, care a dorit să demonstreze și de atunci a fost uh, arestat de mai multe ori eliberat și arestat din nou mulți au fost torturați și de la Revoluția din Bahrain, mulți au dispărut. Peste o mie de persoane au fost rănite. Personalul medical a fost și el ținta atacurilor, nu li s-a permis să-și facă datoria pe deplin din cauza acestor restricții în ce privește activitatea. Unii activiști din Arabia Saudită sunt judecați, dar nu acasă, nu în tribunale, ci în vile private de la Jeddah, fără un proces juridic adecvat. De fapt, e o bagiocură la adresa sistemului juridic. Nu doar în Arabia Saudită, putem vedea și în Emiratele Unite, unde e Ahmad Mansur, Fahad al-Shehi și Nasser bin Gait. Tot ce au cerut este că există o incluziune mai democratică ceea ce vine în contradicție cu o țară care se mândrește cu atitudinea de deschidere. Există o lipsă totală de libertate de exprimare în majoritatea țărilor și cei care încearcă sunt fie condamnați, fie amenințați și își pun uh, în pericol propria viață. De la Revoluția Arabie, în Arabia Saudită s-a adoptat o nouă lege, precum și legea religioasă, fatua care limitează libertatea de exprimare și orice critică îndreptată împotriva guvernului în Oman, cu două zile în urmă, uh, mass media socială a fost blocată și majoritatea birourilor publice pentru a duce la minim orice formă de comunicare. E și un paradox pentru că aceste guverne doresc să se prezinte, să fie percepute ca coordonațienții drepturilor omului, dar nu dau un exemplu bun atunci când ne uităm la acțiunile lor de pe teren. Nu vreau să spun că toate țările din Golf sunt la fel. Vreau să subliniez acest aspect că există diferențe între țările din Golful Arab. De exemplu, dacă ne uităm la Kuwait, care are deja niște instituții democratice care există, de exemplu Parlament și Constituție. Dar chiar și acolo vedem anumite diviziuni uh, sectare și alte probleme din cauza situației, poate și a problemelor și a presiunii socioeconomice. Tensiunile uh, sectare sunt un fenomen nou. Poate să fie o surpriză, pentru că atunci când trăiam în Arabia Saudită, nici măcar nu știam că există o minoritate șiită. Nu, audea, nu auzeam nimic despre problema șiită. E vorba de ce s-a întâmplat acum 10 ani și între timp situația s-a agravat. Revoltele din uh, lumea arabă a dărâmat nu doar dictaturile, vedem că oamenii își exprimă părerea, ridică, își exprimă părerile. Acestea se întâmplă mai încet sau mai rapid din cauza amestecului guvernelor și a temerilor. Dar îi costă foarte mulți bani. În Yemen, de exemplu, i-a costat deja 4 miliarde de dolari. Am niște sugestii de dezbatere, dacă vă interesează pentru Parlamentul European și o să păstrez asta pentru dezbatere. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinta, vă mulțumim pentru informații și comentarii. Acum urăm bun venit președintelui, Comisiei uh, pentru Apărare Națională din Bahrain. Vă rog să luați cuvântul, aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, excelența voastră, oaspeți, doamnelor și domnilor, în numele delegației din Bahrain și în numele meu, reprezentăm poporul din Bahrain și mă folosesc de această ocazie pentru a exprima onoarea pe care o avem pentru fi astăzi aici și pentru a clarifica, stabili adevărul cu privire la ultimele evenimente din regatul Bahrain. În ultimii 10 ani, prin procesul de reformă democratică, am trecut prin acest proces și am obținut mari realizări. Totul a început cu Carta Națională de Acțiune, care s-a bucurat de 98,4% aprobare din partea cetățenilor și care a dus la Constituția din Bahrain. Datorită schimbărilor recente din Orientul Mijlociu, din păcate, multe situații și informații au fost reprezentate în mod greșit de mass media externă. În 14 februarie 2011 a avut loc o demonstrație pacifistă în Bahrain prin care se solicitau reforme sociale și politice întemeiate. Prințul Bahreinului a recunoscut că o parte dintre aceste solicitări erau legitimate și a cerut un dialog național susținut de parlamentari, de națiune și a îmbucurat și de sprijin internațional. Dialogul național a fost o speranță pentru a menține pace și stabilitatea pe care uh, Bahrain a avut-o întotdeauna. Bahrain sprijină multe libertăți, libertatea religioasă, libertatea de exprimare, de opinie, libertatea presei, și de aceea a fost sprijinită această cerere de schimbată, reînțelegând că este vorba de solicitări sociale și economice. Însă, aceste solicitări s-au modificat brusc și au devenit o încercare de a uh, duce la căderea guvernului legitim și la uh, înființarea Republicii Islamice Bahrain lucru care a uimit națiunea. Lucrurile au scăpat de sub control și guvernul a trebuit să intervină pe baza solicitării instituțiilor legislative și a populației Bahreinului, care a dus la declarația uh, Consiliului pentru Siguranță Națională și a cerut uh, implementarea acordului de apărare GCC acest dialog național a fost deturnat de extremiști politici sprijiniți de forțe externe care ne-au uh, adus regatul nostru în haos și au creat uh, traume și condiții periculoase, greve, violențe, revolte civile și uh, distrugerea multor facilități. Acest grup de extremiști politici au comis crime și alte încălcări ale legii, au uh, oprit diferite tipuri de servicii care sunt furnizate în țara noastră și activități în domeniul medical spitalul care a avut cel mai mult de suferit este cel mai mare spital din țară cu servicii de nefrologie și oncologie și este unul dintre cele mai mari complexe medicale din Orientul Mijlociu. Regretăm să vedem că în urma solicitării de dialog acesta s-a dovedit imposibil prin stabilirea de uh, precondiții de neîndeplinit. Prin urmare, a devenit foarte clar că Bahrain a fost victima unei încercări um, de destabilizare și că um, disensiunile sectariene au dus la această situație. 350 de mii de oameni s-au adunat pentru a ajuta țara. În concluzie, aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru atenție și să vă garantez că Bahrain se angajează să-și continue programul de reformă în care drepturile omului figurează la loc de cinste. Mai mult, ușa dialogului național de rămâne deschisă tuturor sectoarelor societății, fiindcă acest lucru este important pentru viitorul țării. Poate că nu suntem o democrație ideală, dar ne aflăm uh, la începutul unei, uh, unui drum către o continuă dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, spune doamna președintă. Vreau să vă spun că de joi, 28 aprilie, Uh, pagina de Facebook a Parlamentului European a început să înregistreze un număr mare de cereri din partea cetățenilor din Bahrain care solicitau cerere și sprijin împotriva guvernului și au protejat împotriva sentinței cu pedepsa cu moartea împotriva patru activiști. Doamna Nibler, Uh, împreună cu o delegație și domnul Albertini, uh, șeful Comisiei pentru Afaceri Externe, am dat uh, un răspuns acelor solicitări exprimându-ne înțelegerea și sprijinul față de oamenii din Bahrain care solicitau schimbare. Am fost dezamăgită fiindcă am primit, l-am primit pe consilierul regelui Bahrain cu câteva săptămâni înainte de aceste violențe, uh, și am fost avertizată că vor avea astfel de acțiuni violente împotriva oamenilor care vor arunca cocktailuri Molotov și uh, m-am gândit că poate asta este uh, calea de a pregăti o rezolvare a ceea ce va urma. Asta este o considerentă personal. Și acum dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă acest sunet este în legătura noastră Skype uh, cu Siria. Mulțumesc, doamnă președintă. Dați-mi voie să vă reamintesc atitudinea generală UE față de primăvara europeană. Uniunea Europeană a solicitat în mod consistent dialog și a condamnat violența împotriva demonstrațiilor. Am solicitat uh, să se respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și asociere. Acesta a fost și subiectul discuțiilor pe care le-am avut cu miniștrii UE, cu țările din Golf, uh, pe 28 aprilie. În altul reprezentant, doamna Ashton, a condus uh, delegația europeană la acea întâlnire în care am avut ocazia să transmitem aceste mesaje Există preocupări cu privire la repercursiuni și situațiile regionale, există preocupări de interferențe din partea unor părți terțe uh, și acel lucru, aceste lucruri s-ar putea să se întâmple cu adevărat dacă dialogul este suspendat și calea spre reforme este blocată. Câteva aspecte specifice cu privire la Bahrain și Yemen și legăturile dintre UE și Bahrain. Acestea sunt puternice și, prin urmare, uh, Credem că trebuie să fim deschiși și onești. Tensiunea demonstratorilor sau demonstrațiilor și actelor violente nu ajută la uh, solicitarea aceasta pentru reformă și credem că guvernul și opoziția trebuie să se implice într-un dialog. Uh, pentru a găsi o soluționare. Lucru imposibil dacă membrii opoziției sunt în închisoare. Săptămâna aceasta, Consiliul pentru Afaceri Externe UE și-a exprimat preocupările cu privire la situația din Bahrain și a solicitat eliberarea imediată a protestanților. Încurajăm Bahrain să garanteze un tratament corect pentru acești prizonieri, inclusiv prin garantarea unui proces echitabil. Suntem preocupați de uh, executarea celor doi oameni din Bahrain care au fost uh, condamnați cu pedeapsa la moarte. Pe 3 mai am și avut o luare de poziție în acest sens. Ministrii au apreciat decretul emis de rege, prin care starea de urgență se va ridica pe 1 iunie și apreciem și așteptăm și acțiunile practice care să urmeze. Oaspeții noștri din Bahrain, sper, vor um, interpreta cuvintele mele în spiritul în care le prezint. Dorim să existe pace și liniște pentru toți cetățenii din Bahrain. UE, de asemenea, este preocupat de evenimentele actuale din Yemen președintele nu a reușit să uh, se alăture inițiativei GCC, lucru care nu a făcut decât să înrăutățească situația economică și umanitară, care are un impact negativ asupra oamenilor din Yemen. Uniunea Europeană um, este pentru o soluționare politică și a cerut președintelui Sali să transfere puterea acum. De la începutul anului am urmărit o deteriorare gravă a situației drepturilor omului și UE a solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor și de asemenea uh, am sprijinit vizita înaltului comisar pentru drepturile omului ca un prim pas către soluționarea situației pentru a garanta responsabilizare. Aceste mesaje au fost transmise de miniștrii de externe la întâlnirea de luna trecută. Vreau să subliniez rolul important jucat de delegația UE în Sana, care uh, a păstrat contact regulat cu apărătorii drepturilor omului și cu mișcările tinerilor. Au existat o serie de abordări din partea activiștilor. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Popovski, spune doamna președintă. Aș vrea să vă întreb ce ne puteți spune despre activitățile altor delegații UE în aceleași țări. Ați menționat Yemen, Arabia de Sud, Saudită, Bahrain. Da? Avem delegații în Bahrain și în Arabia Saudită, care este un centru în regiune. După cum a declarat doamna Ashton în public, de multe ori drepturile omului sunt uh, amenințate și acesta este unul dintre prioritățile delegațiilor noastre, tuturor delegațiilor, în special în prezent în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Nu aveți informații specifice cu privire la delegația din Arabia Saudită? Mă interesează în mod special modul în care orientările privind drepturile omului, mai ales cele referitoare la apărătorii drepturilor omului, situația aceasta mă interesează. Delegația monitorizează situația în măsura posibilului și accentuează contactele directe cu societatea civilă, cu grupurile de tine, pentru tineri. De asemenea, orientarea aceasta a fost confirmată de documentul revizuit al politicii europene de vecinătate. Nu se aplică direct regiunii pe care o discutăm, dar aceasta este orientarea pentru viitor. Dacă ne uităm la documentul adoptat de colegiul ieri și transmis Parlamentului European. Accentul se pune pe sprijinirea democrației, pe investirea în drepturile omului și pe sprijinirea societății civile în țările partenere. Mulțumesc, domnule Popovski Acum am să um, declar uh, deschise discuțiile și invit membrii să intervină cu întrebări. Uh, Mr. Tanuk. Domnul Tanak, vreau să mă îndrept uh, întrebarea reprezentantului Parlamentului din Bahrain. Provin din Regatul Unit, care are legături speciale cu Bahrainul. Un reprezentant al regelui a venit în biroul meu și am fost trist să aud ce se întâmplă în acea țară pașnică. Întrebarea mea este următoarea. Nu mă îndoiesc de motivațiile uh, pe care le are prințul de a institui un astfel de dialog, dar am uh, preocupări serioase în legătură cu opoziția și uh, posibilitatea ingerinței vecinului dumneavoastră Iranul. Întrebarea mea este una cu aspect general politic și anume ce se poate face în plus pentru a integra și uh, a oferi uh, oportunități egale populației uh, șiite. Am uh, urmărit un reportaj cu un interviu uh, unde s-a spus că este ușor pentru un european să obțină un, o slujbă în uh, Bahrain ceea ce nu era posibil pentru el. Poate că este o exagerare, însă este o ilustrare a tensiunilor uh, care există acolo între majoritatea șiită și familia regală. Ce puteți să faceți acum pentru a stabiliza situația și a permite șanse egale pentru toți locuitorii din uh, Bahrain, indiferent de minoritatea religioasă căreia îi aparțin? Mulțumesc, domnule Tenac, pentru această întrebare. Acum, uh, dacă există alte întrebări sau uh, comentarii, dacă nu, uh, dăm cuvântul șefului delegației Parlamentului din Bahrain. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-am auzit din partea disnișilor delegați. Cu privire la întrebarea eurodeputatului din Regatul Unit, suntem de acord uh, Sigur, trebuie să se pună întrebarea care este uh, pasul următor după ce se calmează lucrurile. Noi, în calitate de parlamentari, suntem uh, într-o situație deosebită. În primul rând, trebuie să anchetăm toate aceste încălcări ale drepturilor omului. Uh, indiferent uh, din ce grup uh, uh, provin uh, persoanele respective. De asemenea, luăm măsuri pentru a cere opoziției tuturor reprezentanților uh, opoziției să uh, vină la masa tratativelor, să înceapă un uh, dialog național și să se discute toate problemele aflate în fața lor, să se ia hotărârile în legătură cu viitorul țării. În ceea ce privește locurile de muncă, vreau să vă spun că uh, șomajul este de 3,7% în Bahrain. Un procentaj scăzut. Problema este că mulți uh, tineri nu doresc să lucreze în sectorul privat. Avem mai bine de uh, 10.000 de locuri de muncă în sectorul uh, privat, dar tinerii preferă un loc de muncă la stat. De aici Uh, provocările cu care suntem confruntați. Cum putem să-i uh, convingem pe tineri, în special pe cei din comunitatea șiită, să accepte posturi și în sectorul privat? Încercăm să încurajăm sectorul privat să ofere salarii mai bune pentru ca uh, tineretul să fie atras să, către acest sector. Uh, cine este majoritatea uh, suniții sau uh, șiiții. Asta vreau să vă spun că nu avem o statistică, nu avem cifre statistice în legătură cu majoritatea. Noi considerăm că ei sunt egali și putem să observăm acest lucru în școli, în universități, la locurile de muncă. Noi, în calitate de uh, parlamentari, nu Uh, agrem această uh, formulare cu majoritatea. Noi privim la fel, fie că sunt uh, musulmani, că sunt suniți, sunt șiți. Noi, în calitate de parlamentar și în calitate de cetățeni din Bahrain, nu vrem să punem etichete. Trebuie să asigurăm protecție tuturor din țară. Mulțumesc. Președinta raportorul special al Națiunilor Unite în ceea ce privește libertatea religioasă și a credințelor care a contribuit mult la dezbaterea noastră uh, nu de mult, îl îndemn deci sau îl întreb dacă nu dorește să ia cuvântul în legătură cu libertatea religioasă în Bahrain și în alte state din Golf. Da, vă mulțumesc foarte mult. M-ați luat prin surprindere dându-mi uh, cuvântul în mod neașteptat. Poate că aș putea să ridic uh, o chestiune, uh, dat fiindcă delegația din Bahrain este aici. Și asta în urma rapoartelor pe care le-am primit în legătură cu demolarea unor moschei șiite. Puteți să confirmați acest lucru sau să ne dați niște informații concrete în legătură cu distrugerea uh, unor moschei uh, șiite în ultimele săptămâni sau luni? Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul colegei mele, doamna Nancy, să răspundă la întrebarea legată de moschei și uh, de libertățile religioase din uh, Bahrain. Mulțumesc! În primul rând, este o plăcere să mă aflu astăzi aici și să clarific orice nedumeriri pe care le aveți. Mulțumesc domnului pentru întrebarea pe care a pus-o. O scurtă introducere. Bahreinul este cunoscută ca țară pentru o coexistența pașnică și uh, libertățile religioase. Avem structuri în uh, țara noastră uh, Uh, avem uh, biserică evanghelică din uh, secolul XIX, avem sinagogi, avem moschei și chiar și un crematoriu. În ceea ce privește Constituția noastră, articolul 8, 1822 din Constituție permite libertatea religioasă. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, Trebuie să vă spun că, din păcate, uh, o serie de aspecte au fost prezentate greșit în uh, media. Uh, sunt aproape 800 de moschei în țara mea și niciuna dintre acestea nu a fost demolată sinagoga există din 1930 și nu a fost demolată. Uh, ceea ce a fost eliminat au fost uh, structurile ilegale. Avem vreo 600 de încălcări, au fost analizate aceste cazuri. Uh, erau clădiri care nu corespundeau din punct de vedere al construcției, structuri care erau inadecvate. Și autoritățile municipale probabil că au Uh, probabil că au aplicat uh, regulile statului de drept, însă avem ceea ce se numește un uh, protocol local și anume autoritățile municipale notifică și se așteaptă la conformarea din partea celor notificați. Desigur, regulile statului de drept trebuie luate în serios de autoritățile municipale și aș dori să Um, menționez uh, că noi uh, protejăm lăcașurile de cult și am investit mai bine de 30 de milioane uh, în ultimii ani în aceste lăcașuri de cult. Președinta, mulțumesc pentru răspunsuri notez faptul că nu au fost reacții din partea delegației din uh, uh, Bahrain în legătură cu apelurile de ajutor care au fost uh, lansate începând cu 28 aprilie. Aș uh, repeta îndemnul Uh, nostru și să vă spunem ferm că nu acceptăm uh, pedepsa capitală și uh, nu suntem de acord cu evoluțiile recente în care au fost urmăriți doi, omorâți doi polițiști. De asemenea, președintele acestui parlament, domnul Buzek, a făcut o declarație în care condamnă ferm pedepsa capitală. Cred că ultima posibilitate de a reacționa la uh, uh, această parte a dezbatere ar trebui să aibă doamna Echilar. Poate că doriți să spuneți ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în contextul pe care l-am discutat, să fac niște sugestii Parlamentului European și colegilor de aici. A spune că trebuie să facem uh, presiune asupra uh, factorilor de decizie să țină cont de acest aspect al drepturilor omului. Au făcut acest lucru însă trebuie să insiste mai mult. Nu trebuie să aibă relații uh, obișnuite cu uh, aceste țări. Uh, reprezentanții societății civile care lucrează sau care activează în Europa sau în regiunea uh, Golfului trebuie să ofere susținere, uh, să ofere un loc unde aceștia să se exprime pentru că nu au astfel de posibilități în propria lor țară. și e bine să facem un schimb de informații cu aceștia. Uh, reprezentanții Uniunii Europene atunci când uh, călătoresc în aceste țări trebuie să se întâlnească cu reprezentanții uh, societății civile și chiar în vremuri grele trebuie să încerce să se întâlnească cu societatea civilă. Apoi, este important uh, să avem măsuri concrete care să contribuie la protecția și recunoașterea societății uh, civile, să se facă eforturi uh, pentru a evidenția cât de important este statul de drept și obligația de a respecta angajamentele luate pe plan mondial în ceea ce privește drepturile omului. Sunt aici pentru orice susținere sau proiect care să implice tineretul sau societatea civilă. Președinta, mulțumesc doamna Ecălard pentru aceste uh, recomandări. Aș dori să mă întorc la problema Bahreinului, pentru că mă bucur să aud că au loc uh, anchete de ambele părți, însă, după cum știți, uh, colegul meu a trebuit Uh, să uh, suporte uh, o intervenție chirurgicală care a durat patru ore pentru a-și reface fața în urma acestor evenimente. Astfel de anchete însă sunt respinse de judecătorii de la Tribunalul Militar. Președinta, mulțumesc toate rapoartele, in, sunt contradictorii și suntem preocupați de abuzurile care au loc și ne așteptăm la o anchetă aprofundată în acest sens. Acum, aș dori să... Da, spunea președinta, înainte de Siria avem o comunicare importantă din doamna Vergia, care tocmai a vizitat Tunisia. Doamna Vergia, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă rog să mă scuzați că intervin Uh, în derularea dezbaterilor. Revin dintr-o misiune în Tunisia și aș dori să vă împărtășesc tuturor uh, preocupările mele în două aspecte. Am fost în uh, Tunisia de joi 19 până luna trecută și preocuparea mea este legată, în primul rând, legată de procesul electoral și apoi în legătură cu situația de la frontiera tunisio-libiană. În ceea ce vește situația electorală, știți uh, fără îndoială că Comisia Electorală instituită a cerut rapoartele de alegere din 24 uh, iulie până la 16 octombrie. Au existat multe discuții și oarecare unanimitate. Această Comisie Electorală are mulți reprezentanți uh, ai societății civile Guvernul nu a ținut cont de acest aviz și a menținut uh, alegerile uh, pe data de 24 iulie, ceea ce mă neliniștește. Uh, Comisia Electorală a fost abia instituită pentru a organiza alegerile pentru ca procesul electoral să iasă, ca să spun așa, din mâna Ministerului, de sub controlul Ministerului de Interne. Uh, sute de mii de persoane nu sunt înscrise pe listele electorale. Majoritatea dintre acestea nici măcar nu au documente de identitate care să permită înscrierea lor pe listele electorale. Este foarte mult uh, de făcut. În fiecare comună trebuie să avem oameni care să fie în măsură să Uh, urmărească desfășurarea unor alegeri democratice și transparente. Uh, mai bine de 70 de partide au fost create de la Revoluție și Partidul care este cel mai bine organizat este Partidul Musulman, pentru că uh, poate să-și impună discursul, având în vedere toate moscheile, numărul mare de moschei din uh, Tunisia. Aș dori de asemenea să vă spun că Uniunea Europeană și în speță noi, Parlamentul European, știm să urmărim astfel de delegații de uh, alegeri democratice. Trebuie să fim uh, foarte atenți, vigilenți și trebuie să luăm o poziție pentru a ne manifesta preocuparea în legătură cu ceea ce se întâmplă. Trebuie să facem tot ce se poate pentru ca astfel de alegeri să aibă loc în condiții optime. Uh, amânarea nu ar fi dramatică, pentru că lucrul cel mai rău care s-ar putea întâmpla ar fi ca uh, într-o astfel astfel de țară care nu a cunoscut uh, democrația, astfel de alegeri să ducă la deziluzie. Apoi, situația la frontieră. Am fost la Con uh, la Șușa sâmbătă trecută, vinerea trecută. Acolo, în această tabără se află uh, sau petrecut incidentele, tabăra de la Șașușa a existat un mare elan de generozitate uh, și persoanele care uh, s-au uh, refugiat din uh, Libia uh, în uh, Tunisia au fost bine primite. Mai bine de 400 de mii de astfel de persoane au venit în Tunisia din Libia. Nu știu în ce condiții a existat un incident, unii spun că a fost un accident în această tabără de la Șușa, alții spun că a fost o provocare, nu o să mă pronunț. Însă ceea ce este uh, sigur este că cei care rămân în aceste tabere uh, trebuie să beneficieze de statutul uh, de refugiat. Există acolo reprezentanți din mai cetățeni din mai multe țări stau acolo de uh, două până la patru luni, există tensiuni. În altul uh, Comisaria pentru Refugiați uh, analizează aceste uh, dosare, însă persoanele uh, nu au pașapoarte, sunt obligate să rămână pe loc. Nicio niciun dosar nu a fost finalizat și cred că, doamnă președinte, trebuie să cerem să facem eforturi uh, pentru a primi uh, aceste persoane. Important uh, este statul gazdă. E vorba de 2 până la 3000 de persoane. Nu este cazul pe care l-am avut în Kosovo, așa încât cred că trebuie să insistăm Uh, președinta. Mulțumesc. Există deci două aspecte. Pregătirile pentru alegeri care nu sunt pe deplin corespunzătoare cu ce ne-am fi putut aștepta pentru alegeri de acest gen și, în al doilea rând, faptul că există problemele la frontiere și că ar trebui să demonstrăm solidaritate pentru aceste două sau trei mii de refugiați. Colega va lua cuvântul pe scurt și apoi o să vedem ce putem face într-o formă sau alta. Următoarea vorbitoare, mulțumesc. Ceva care se leagă de al doilea punct al colegii. Și ieri la FET am discutat, am vizitat aceeași tabără de refugiați acum câteva săptămâni și erau probleme că oamenii nu puteau să vină în Europa. Acum situația s-a înrăutățit în timpul weekendului. Doi oameni au murit cu urmarea bătăilor armata tunisiană a folosit gaze lacrimogene pentru a calma situația și cred că ar fi de ajutor, din cât am înțeles și ieri, de la răspunsul la Comisia AFET, că Serviciul de Acțiune Externă e la curent cu situația. Iar doamna Malmström a spus că e nevoie de o aplicare a programelor de relocare. Sunt 4.000 de persoane din Eritrea și Somalia și Costa de Fildeș care nu pot fi repatriate. Deci e vorba de 4.000 aproximativ și acum există locuri numai pentru 800, unele în uh, Uniunea Europeană și unele în SUA. Poate dacă dumneavoastră discutați, ați putea să subliniați caracterul urgent al situației și concret să utilizați programele de relocare. Mai multe state membre au și să preia dintre oamenii din această situație. <clears throat> Populația tunisiană și statul au făcut tot ce puteau, dar acum dacă durează foarte mult timp, nu pot să meargă într-o direcție și altă. S-ar putea să se ducă înapoi în Libia și apoi să se urce în uh, barci și să vină cu barca. Deci situația e cu adevărat disperată, da. Mulțumesc pentru această completare. Poate că grupurile politice ar putea să se gândească la o rezoluție Desigur că nu se poate adopta decât peste două săptămâni, dar o să vedem ce putem face să ridicăm această chestiune la grupul de coordonare pentru evenimentele din Africa de Nord care există, dar vă rog să vedeți ce se poate face. Acum mă bucur să începem discuția cu privire la situația din Siria care este deplorabilă, evident, dar de ce cred că e o ocazie bună este că, între altele, avem posibilitatea să uh, ne adresăm să rămâne domnului Haitham al Male prin legătura video Skype. Sper că avem legătura. Do we have the connection? We... Yes, and uh, uh, we have a great aid deci, îl vedem pe domnul Almale. Și mă bucur să vă urez bun venit. Ne auziți? Excelent. Da, vă aud. Dacă ați putea vorbi puțin mai tare, mă auziți? Da, vă aud. How's the weather? Good.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 to fully respect all. E vorba de respectarea tuturor drepturilor fundamentale, a drepturilor omului, acces la internet, rețele de telecomunicații, să se pună capăt cenzurii, să se mm, elibereze toți prizonierii de conștiință și persoanele arestate în mod arbitrar. Rezoluția solicitată de asemenea înaltului comisariat pentru drepturile omului al ONU să trimită de urgență o misiune în Republica Arabă Siriană să ancheteze toate alegațiile de încălcare a dreptului internațional, a drepturilor omului, pentru a evita impunitatea, pentru a asigura responsabilitatea deplină. În ce privește ce a făcut Uniunea Europeană, pe 9 mai Consiliul a adoptat un regulament și o decizie care prevăd un embargo asupra exporturilor pentru Siria, embargo asupra exporturilor de arme, și de materiale care pot fi utilizate pentru reprimarea internă. Consiliul a decis și o interdicție de vize și o înghețare a activelor. Aceste măsuri se referă la 13 înalți funcționari și asociații ai regimului sirian care au fost identificați de Consiliu ca fiind responsabili pentru reprimarea cu violență împotriva populației civile din Siria. Consiliul a condamnat de asemenea ferm reprimarea care continuă în Siria și violența inacceptabilă utilizată de forțele armate și de securitate împotriva demonstranților pașnici, care au dus la sute de decese și la mulți oameni care au fost răniți. Au arătat ca parte a examinării și reexaminării tuturor aspectelor cooperării cu Siria, Uniunea Europeană a decis să suspende tot ce ține de noi programe de colaborare bilaterale și să suspende programele bilaterale în derulare cu autoritățile siriene în politica uh, de vecinătate europeană și în instrumentele euromediteraneene. Consiliul a extins măsurile restrictive convenite pe 9 mai la alte zece persoane, inclusiv președintele sirian Bashar al-Assad. Aș dori să menționez că ne simțim onorați să avem uh, contacte cu domnul Balvan. Faptul că a fost condamnat la o sentință cu închisoarea de trei ani pe motiv că ar fi răspândit uh, zvonuri false care ar fi putut uh, încalca sau dăuna sentimentelor naționale. Și am strâns sprijin de la 40 de colegi în toamna trecută pentru a-l face pe domnul Almale candidat pentru premiul Saharov. În luna martie, în fine, domnul Al-Maleh a fost grațiat și eliberat. Deci avem uh, onoarea deosebită de a discuta cu dumneavoastră, de a vă da cuvântul. Avem și alți vorbitori. Avem o altă legătură video de la delegația din Beirut cu cineva cunoscută în subcomisia noastră pentru drepturile, domnul Nadim Huri cercetător pentru Siria și Liban în domeniul drepturilor omului și directorul biroului Human Rights Watch de la Beirut, care ne va prezenta situația de pe teren. Acum, domnule Almaleh, vă rog să ne spuneți cam în cinci minute, dacă puteți, părerea dumneavoastră despre situația din Siria și ce recomandări aveți și ce acțiuni uh, și ce măsuri să întreprinde Uniunea Europeană. Thank you very much for uh,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 I thank you, all of you. I thank all the world for help the people in Syria. Thank you very much and goodbye. Thank you very much, Mr. Al-Maleh. It was a great... Mulțumim foarte mult, domnule Almale. A fost o plăcere deosebită să vă auzim. De câteva săptămâni, în luna mai, m-am îngrijorat, nu știam ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, n-am mai auzit niciun semn de la viața de la dumneavoastră, de la fiul dumneavoastră cu care am păstrat legătura și mă bucur să văd că și fiul domnului Amalei este aici în sală cu noi și va continua discuția pe același subiect în legătură cu situația din Siria și ce se poate face. Nu știu dacă puteți rămâne și dumneavoastră online pe Skype și o să-i dau acum posibilitatea să vorbească lui Ias al Malach. And please... Și vă rog să veniți și dumneavoastră la Bruxelles când puteți. Mulțumesc. So, Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat aici să vă spun uh, câte ceva despre ce se întâmplă pe teren în Siria. Despre faptul sau ce se întâmplă cu apărătorii drepturilor omului în Siria. De pe 15 martie am făcut o listă cu peste 1400 de eroi. Deci, uh, după 9 săptămâni de la declanșarea revoltei au murit peste 1400 de persoane, mii de răniți și, după cum am auzit de la domnul Al-Malek, avem și peste 11.000 de persoane aruncate în închisori. Închisorile sunt pline Așa că acum uh, se organizează niște închisori improvizate pe câmp. Unele dintre numele menționate ca apărători drepturilor omului care au fost închiși în ultimele câteva săptămâni, pur și simplu pentru că au apărut în mass media pe Al Jazeera și au vorbit despre ce se întâmplă pe teren. Dar sunt și alții care încă sunt uh, în închisoare de dinainte de declanșarea revoltei. Cum este domnul Al-Hassani, după cum știți, care este tot în închisoare. Amnistia generală de care a beneficiat tatăl meu. De fapt, el a fost singurul care a beneficiat de această amnistie generală. Domnul Albundi, care era condamnat la 5 ani închisoare, a fost eliberat al altăieri. Nu a fost amnistiat timp de două luni, acesta e genul de regim pe care îl avem, nu este dispus să coopereze și să asculte solicitările oamenilor. Domnul Najati Tayar a apărut pe Al Jazeera acum câteva săptămâni și a doua zi a fost arestat și n-a reapărut. Domnul Abdullah Halil, un alt uh, jurist care a fost și el arestat după ce a apărut pe Al Jazeera, sunt doar câteva nume de apărători ai drepturilor omului care au fost uh, arestați uh, de atunci. Câțiva apărători ai drepturilor omului, inclusiv tatăl meu, Suhal Atasi, Razi Albuni, Zaidan Zaituna și Walid Albuni, s-au ascuns pentru că viața lor este spamenințare. Vecinii tatălui meu i-au spus că ofițerii de securitate le-au spus că trebuie să îndeplinească ordine și să l împuște pe tatăl meu, nu doar să-l aresteze. Nu cred că mai e vorba de a-l aresta pe tatăl meu. Vor doar să scape de el, punct. Acesta e genul de dialog pe care regimul nostru e dispus să-l poartă tortura pentru deținuți este îngrozitoare. Imaginile pe care le-am văzut cu oameni după ce au fost eliberați sunt dați morți oamenilor, dar vezi urmele torturii pe diverse părți ale corpului. We speak about uh, dialogue. This is uh, the unfortunate uh, message that E un mesaj uh, neplăcut din partea președintelui Obama și a doamnei Clinton, care doreau ca Bashar al-Assad să aibă dialog, să conducă reformele. Bashar al-Assad al altăieri sau ieri, cred că a vorbit cu omologul rus și a exprimat angajamentul de a lupta până la capăt împotriva extremiștilor. Apărătorii drepturilor omului, după părerea lui, sunt extremiști pentru că pur și simplu își cer drepturile la libertate și democrație. Și e dispus să lupte împotriva lor până la capăt. Cum poți să-i ceri unui președinte care și-a exprimat uh, disponibilitatea și angajamentul de a lupta împotriva acestor oameni ca el să conducă reformele în această țară? Cred că această perioadă uh, s-a încheiat și nu se mai poate avea dialog cu acest regim. Mulțumim Uniunii Europene și Statelor Unite pentru sancțiunile pe care le-au impus, dar după cum au auzit de la domnul Almari, nu sunt suficiente aceste sancțiuni și cred că a venit momentul să începem să expulzăm ambasadorii acestui regim care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene. Cred că implicarea uh, Tribunalului Penal Internațional are o importanță critică în această etapă și am dorit să vedem într-adevăr că Uniunea Europeană își asumă poziția de lider implicând uh, Consiliul de Securitate al ONU și uh, uh, Curtea Penală Internațională. Aș vrea să menționez un ultim punct ca parte dialogului și arestării. Asediul din diverse orașe, cum este Dara, unde au, au oprit alimentarea cu electricitate și apă cum pot extremiștii să folosească apa, dar au închis deci aprovizionarea cu electricitate, apă, internet, telefon și apoi se duc cu forțe de securitate după ce înconjoară cu tancuri localitățile și arestează. 5.000 de oameni au fost arestați la Dara. Doar 1.000 dintre aceștia au fost eliberați între timp. Deci mai sunt încă 4.000, peste 4.000. Doar din orașul Dara. Mulțumesc. Asta doream să spun. Președinta, mulțumim domnule Male, pentru aceste informații pe care le-ați dat în completare. Vreau să mă refer la o informație menționată de tatăl dumneavoastră că sunt 15 ramuri ale serviciilor secrete, fiecare cu sistemele proprii de închisori. Deci cred că trebuie să înțelegem cât de întunecată e situația de acolo cei care sunt în ghearele serviciilor de securitate, care au scăpat de sub control sau nu e termenul cel mai fericit în Siria. Mă întreb dacă reprezentanții rețele pentru drepturile omului euromediteranen ar dori să intervină. Între timp, tehnicienii au pregătit o altă legătură video cu Beirutul pentru a discuta cu domnul Nadim Huri de la Human Rights Watch ca să participe la audierea noastră. Nu putem avea, din păcate, și videolink și Skype în același timp. Deci, domnule Almalek, uh, trebuie să vă mulțumesc uh, pentru că ați rămas uh, online. Vă urăm numai de bine, sperăm să ne vedem cât de curând și vom face tot ce putem pentru a ajuta la îmbunătățirea situației din Siria. Thank you very much. And travel, travel back. Pass Ok, thank you. Thank you, bye bye. Mulțumesc, spune președinta și la revedere. So, bye bye. We... yes. While we are, while we are preparing the video... În timp ce pregătim această legătură video cu Berutu, poate Serviciul de Acțiune Externă ar dori să intervină, să ne explice măsurile adoptate. Thank you, Madam Chair. Uh, my name... Mulțumesc. Mă ocup uh, de uh, zona Siria-Liban la Serviciul de Acțiune Externă. S-au recapitulat uh, măsurile adoptate de Uniunea Europeană în cuvintele introductive. Nu pot decât să spun că sunt de acord și o observație cu caracter general la Serviciul de Acțiune Externă și miniștrii de la Consiliu sunt conștienți de faptul că situația se înrăutățește. După cum s-a spus și în concluziile Consiliului de luna trecută, nu este sfârșitul acțiunilor și măsurilor noastre. Uniunea Europeană o să continue Um, examinarea situației și uh, în lumina evoluțiilor suntem pregătiți să ne gândim la pași suplimentari de extindere a sancțiunilor și așa mai departe. Aș putea să intru în uh, detalii în legătură cu ce am făcut până acum, declarațiile în alte reprezentante, în numele propriu și în numele Uniunii Europene, alte măsuri, cum ar fi convocarea ambas- ambasadorului nu știu dacă asta doriți să auziți de la mine la această It is. Da, asta e. Um, so just to... Deci, în continuarea acestui rezumat, Uniunea Europeană și Serviciul de Acțiune Externă s-au pronunțat în legătură cu protestele din Siria încă de la începutul lor, la jumătatea lui martie. Am avut o poziție de respingere a compromisurilor împotriva reprimării violente comise de regim împotriva protestatarilor civili. Um, we called repeatedly. Am făcut apeluri uh, să se pună capăt fără întârziere acestei reprimări brutale. În alta reprezentantă a făcut astfel de apel. Eliberarea tuturor celor arestați în cadrul protestelor pașnice și pentru inițierea unui dialog național uh, autentic cu opoziția și pentru implementarea reformelor care au fost anunțate s-a dovedit că implementarea a lipsit. Înaltul reprezentant a reiterat aceste puncte mai multe declarații, inclusiv în numele Uniunii Europene. Declarații de pe 18, 22, 24 și 26 martie, 9 aprilie, 23 aprilie, 29 aprilie și 9 mai. Acțiunile au fost repetate și având în vedere faptul că apelurile verbale la regimul sirian nu au dat rezultate, Uniunea Europeană a decis să adopte acțiuni prin intermediul unor măsuri uh, focalizate împotriva anumitor persoane apoi se le extinde la 23 de persoane, inclusiv președintele, după cum ați menționat, embargo asupra armelor și echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul reprimării și recent, luni, suspendarea programelor bilaterale de cooperare cu Siria în instrumentul MEDA și cel de vecinătate europeană, iar alte programe cu caracter regional și alte instrumente uh, rămân încă în vigoare. Există ideea că acțiuni și pași uh, suplimentari față de Siria sunt necesari o bună, printr-o bună cooperare a partenerilor UE la ONU și în alte cercuri cu parteneri care au influență directă asupra Siriei, inclusiv, inclusiv vecinii Siriei, cum ar fi Turcia. Dar toate acestea încă nu au îmbrăcat o formă oficială. În încheiere, mi s-a spus această dimineață că există un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care a fost distribuit uh, ieri târziu. Deci asta e cea mai recentă evoluție. Mulțumesc. Președinta, mulțumim Serviciului de Acțiune Externă. Și acum aș dori să vă adresez o întrebare la care să răspundeți după ce auzim uh, ce a de spus interlocutorul din Liban. Ce face delegația Uniunii Europene de pe teren să vă ajute sau să ajute victimele acestor încălcări ale drepturilor și a reprimării brutale, violente, despre care am auzit din atâtea surse? Între timp aș dori acum să mă adresez domnului Nadim Huri. Am auzit că sunteți foarte prezent, deci vom veni la reuniunea noastră. Și acum o să vă rugăm să faceți o scurtă declarație cu privire la situație și ce vă așteptați de la Uniunea Europeană. Deci aveți cuvântul. Great. Well, thank you very much and thank you for having me. Um, I wanted to uh, have been documenting uh, massive and the clear pattern of human rights violations. Obviously, the first one is the shooting of unarmed protesters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 Cred că ce este deranjant, dincolo de numărul acestor morți, este faptul că se întâmplă cu uh, un fel de predictibilitate nedorită. Oamenii ies în stradă și forțele de securitate în uh, haine civile uh, și în unele cazuri civili înarmați de forțele civile îi împușcă cu niște consecințe tragice, predictibile, lucru care s-a întâmplat în peste 20 de orașe din Siria. Evident, numărul mare de victime este în sud, dar aceste victime aceste morți uh, uh, s-au produs peste tot în țară, cu un număr mare de oameni uciți în Bania, Slatakia, în zonele de coastă, și în orașe din Est. Povestirile sau relatările uh, triste s-au produs într-un număr mare de locuri. Am auzit despre asediul orașului Dara. Știm cu toții că uh, au fost trimise acolo tancuri lângă Hamas, în Baba Aba, și Până acum, unele dintre orașele mai mici guvernatorii acelor orașe, cum ar fi Naua, orașe care sunt la vest de Dara, continuă să rămână sub asediu, chiar și acum, în prezent, uh, fără acces la ele. Nu există acces la acolo, deci nu știm ce se întâmplă exact. Și informațiile care totuși reușesc să ne parvină către Iordania sau Liban. Sunt relatări oribile de aresturi arbitrare, oameni sunt împușcați sau sunt uh, strânși cu sutele și puși în închisori. În cazul Dara, în unul dintre centrele sportive, sunt puși astfel de oameni. Oamenii um, sunt incluse în aceste omoruri și femeile și copiii, din păcate, și nici nu putem vorbi de o îmbunătățire a situației, dat fiind că și vineri și sâmbătă uh, au fost niște zile exagerate, sângeroase. Apoi, avem tortură și detenție arbitrară. Nu putem să știm numărul exact de oameni în închisori. Știu că e vorba de uh, mii, sub 10.000 probabil, dar arestările sunt făcute în ciuda faptului că autoritățile siriene au ridicat pe hârtie uh, um, starea de urgență. Aceste uh, arestări se fac fără supraveghere judiciară. Deci sunt arestați mulți oameni din orașe unde au avut loc proteste antiguvernamentale și mai există și o politică țintită de arestare a activiștilor, a blogărilor și L-am auzit pe domnul Almaleh menționând unele dintre exemplele în care membrii familiei activiștilor erau arestați și folosiți ca uh, instrument de presiune împotriva acestor activiști să-și oprească activitatea. Există cazul pe care l-am auzit, dar și alte cazuri de familii care au fost arestate tocmai pentru a exercita presiune asupra activiștilor. Și întrebarea este ce se întâmplă cu acești oameni după ce sunt reținuți. Am putut să intervievăm 25 cinci de astfel de persoane care au fost eliberate după ce au stat câteva zile sau săptămâni în închisoare. Din aceștia, 21 ne-au spus că au fost bătuți și torturați grav pe durata detenție. Bătăile au început în momentul arestării și au continuat când au fost duși în diferite facilități ale serviciilor de securitate și pe durata uh, interogațiilor uh, interogatoriilor au avut loc astfel de torturi. Li s-au aplicat șocuri electrice, acele tizere și au fost forțați să dea numele altora care au participat la proteste și să semneze apoi declarații sau mărturii în alb, care apoi erau um, prezentate pe televiziunea publică, declarații prin care admiteau că sunt teroriști sau sunt plătiți de alții. Și apoi li se refuză îngrijirile medicale. Am vorbit cu o serie de protestatari care se tem să meargă la spital, pentru că atunci când merg la spital, adesea sunt uh, arestați. În două orașe, ambulanțele nu au putut să ajungă la persoanele rănite și mulți dintre cei răniți au trebuit să fie tratați acasă sau în moschee, în condiții foarte primitive și doctorii care au încercat să-i ajute au fost și ei arestați într-o serie de cazuri. Avem o serie de cazuri de doctori care au fost arestați în această situație și deocamdată nu avem informații despre ce s-a întâmplat cu ei mai departe. Există restricții și în ceea ce privește libertatea de exprimare. Evident, nu există mm, persoane, jurnaliști din afară care să aibă dreptul de a intra în Siria și cei care au intrat au fost adesea arestați, uh, o cunoaștem pe Dorothy Parvez, corespondentul pe limba engleză al Al Jazeera. Mulți alți jurnaliști care au mers acolo au fost uh, reținuți și nu li s-a permis să comunice cu nimeni până la eliberare. Ce poate face Europa? Ce așteptăm noi din partea Europei? Uh, ne-am axat pe trei niveluri în ceea ce privește dorințele noastre. În primul rând să insistăm, să insistați pentru responsabilizare și răspundere, lucru care se poate întâmpla la două niveluri. Avem investigația care a fost uh, solicitată de Consiliul Drepturilor Omului. Până acum, sirienii n-au răspuns, din câte știm noi, la solicitările de a avea acces în Siria și este important pentru comunitatea internațională să se știe că Europa exercită presiuni pentru aceste investigații și pentru acces în Siria. Nu putem să lumea nu poate să rămână izolată, sau Siria mai degrabă nu poate rămâne izolată de lume. De asemenea, în ceea ce privește Tribunalul Penal Internațional, Există rezol- posibilă rezoluție a Consiliului de Securitate. Este foarte important ca Europa, împreună cu partenerii săi, să insiste pentru responsabilizare prin Consiliul de Securitate și probabil sperăm prin trimiterea la Tribunalul Penal Internațional. Apoi sancțiuni. Cu toții apreciem extinderea sancțiunilor Deci trebuie explorate posibilitățile pentru a reduce capacitatea autorităților siriene să continue cu acțiunile represive. Și Europa are un rol direct de jucat, are un rol pe care trebuie să-l joace prin partenerii săi, prin relațiile cu Turcia, să exercite presiune asupra țărilor care, într-un fel, trebuie să recunoască, Rusia, China, Liban, trebuie să recunoască că nu pot să păstreze tăcerea când sute de oameni sunt omorâți în Siria. Mulțumesc pentru ocazia de a interveni astăzi. Thank you very much uh, to yourself, Mr. Uri, uh, for this information. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție pentru recomandările și sugestiile făcute cu privire la modul în care Uniunea Europeană nu poate să continue să nu răspundă, să nu dea un răspuns. În subcomisia noastră, responsabilitatea este o valoare esențială și vom exercita presiune asupra aspectelor pe care le-ați menționat dumneavoastră. Este încurajator să vedem că rolul Tribunalului Penal Internațional a fost oarecum um, ridicat la un nivel superior de um, răspunsurile date în cazul Libiei, de exemplu, și trebuie să ne asigurăm că lucrurile continuă să evolueze pentru această responsabilizare pe care o solicitați. Sunt sigur că avem colegi care doresc să intervină. Începem cu domnul vicepreședinte al subcomisiei noastre, domnul Cerov. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toți cei care au intervenit, le mulțumesc și celor care nu sunt aici în persoană, dar prin uh, conexiunile tehnice pe care le avem au putut să-și facă că vocea auzită cu privire la situația în Siria. Ne preocupă modul în care situația în aceste țări evoluează în ceea ce privește situația drepturilor omului și oprimarea oricărui tip de comunicare Sigur, Uniunea Europeană a făcut pași foarte importanți, dar sunt de acord cu faptul că putem face și mai multe, mai ales la nivelul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Putem fi mult mai activi și să ridicăm aceste chestiuni la un nivel așa de important. Ați spus că există sute de victime ale acestor activități represive și ați spus că Uniunea Europeană poate să joace un rol împreună cu țările partenere, de exemplu țările învecinate, cum ar fi Turcia, care de mai mulți ani deja și-a îmbunătățit relațiile cu Uniunea Europeană, mai ales având în vedere scutirea de vize, liberalizarea regimului vizelor între Siria și Turcia în, de curând. Prin urmare, după părerea dumneavoastră, ce credeți că ar putea să facă Turcia pentru a uh, sprijini aceste eforturi dintre care trebuie făcute din partea Uniunii Europene pentru a influența regimul din Siria, pentru a duce lucrurile în direcția pe care o dorim cu toții? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cazac, spune domnul președinte, acum domnul Tenoc. Mulțumesc pentru a recapitula. Uh, Siria este un uh, stat dictatorial nemilos și este foarte clar uh, că guvernul a învățat lecția primăverii arabe și nu va exista o primăvară arabă în Damasc. Uh, este un masacru uh, în genul uh, celui care a fost făcut de președintele, fostul președinte deci, este foarte clar, este o situație grea, este greu să uh, interzici folosirea telefonelor mobile, a internetului uh, și este greu în același timp de cules uh, toate uh, dovezile împotriva persoanele, persoanelor. Pinochet uh, în uh, 1973 Uh, a reprimat uh, acțiunea oponenților săi uh, pe un stadion. Deci ceea ce s-a întâmplat în Siria s-a întâmplat și pe vremea lui Pinochet. Sigur, lucrurile trebuie aduse în fața Tribunalului Penal Internațional, însă trebuie să încercăm să discutăm cu acest regim pentru ca să accepte uh, Uh, o rezolvare, așa cum uh, încercăm să facem și cu Gaddafi, pentru ca lucrurile să nu se termine într-o baie de sânge. Sperăm că uh, obiectivele vor fi îndeplinite. Însă singura faptă bună a acestui regim este faptul că a dat azil unor uh, persoane din uh, Irak și acum uh, vedem care sunt consecințele instabilității din Siria. Sigur, Siria permite integrarea în societatea civilă a femeilor și acesta este un element pozitiv. Însă, pe lângă aceste elemente pozitive, repet, este vorba de o dictatură nemiloasă uh, de asemenea, există uh, și dovezi uh, că se transmit uh, bani, arme facțiunilor cum ar fi Hamasul și Hezbollahul. După părerea mea, Uh, de-a lungul anilor am întâlnit uh, persoane din uh, Siria foarte bine educate, sofisticate, care merită un regim mai bun. Nu trebuie să avem acolo un război civil în vecinătatea iranilor și cu saudiții care ar putea să ia partea majorității șiite. Uh, Uh, sigur, au existat acuzații de folosire a unor uh, standarde duble atunci, a unei duble măsuri atunci când vorbim de intervenția în Siria. Cred că uh, democrația este posibilă acolo și Turcia, China uh, probabil că nu vor face presiuni pentru o democratizare mai mare în Siria, așa cum uh, ne-a spus-o interlocutorul uh, nostru pe Skype. Sigur, unul dintre motivele de a fi pentru acest regim este să facă pace cu Siria, pentru că nu uh, este nevoie de o stare de urgență acolo, aceasta trebuie să ia capăt, uh, să, să se pună capăt urgent și uh, să fie reinstaurată democrația. Mulțumesc, domnule Tenăc, spune președinta. Acum aș da posibilitatea reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă să ne vorbească despre activitățile delegațiilor Uniunii Europene la fața locului, după care îl vom uh, asculta pe domnul Urian. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. În ceea ce privește delegația noastră de la Damasc, ea constituie un uh, element important în activitatea noastră, însă trebuie să vă reamintesc că activează într-un context, într-un mediu care nu este deloc ușor. Uh, personalul uh, local din uh, delegație a avut uh, probleme cu serviciile de securitate recent, au avut loc demonstrații în fața delegației de la Damasc, așa încât au o rază de acțiune limitată la fața locului, dată fiind ostilitatea. Uh, de acolo. Vă imaginați uh, că persoanele care se duc uh, la ambasadele statelor membre sau la delegația uh, Uniunii Europene sunt urmărite. Acestea fiind spuse, delegația s-a implicat în activități, cum ar fi foarte recent, ieri de fapt, contacte cu mass media ca urmare a concluziilor uh, Consiliului de luni, pentru că imediat după ziua de luni un uh, răspuns uh, oficial a fost, uh, din partea sirienilor a fost că Uniunea Europeană pedepsește poporul sirian că își întoarce spatele Siriei, astfel încât delegația a fost de mare ajutor în contracararea unor astfel de mesaje la fața locului. Șeful delegației de acolo este foarte implicat, a putut să ne transmită analize și informații pertinente uh, de acolo. Și pentru a spune încă un lucru, în prezent continuăm discuțiile cu privire la modul în care putem în mod uh, efectiv să oferim sau să uh, dăm un, o susținere mai bună uh, societății civile pe baza instrumentelor de care dispunem. Cum putem să conlucrăm mai bine cu statele membre în această privință? Delegația de la Damasc a fost de mare ajutor uh, în toate aceste privințe. Vă mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Cred că prima noastră obligație este să reamintim delegațiilor Uniunii Europene și delegațiilor statelor membre uh, responsabilitățile pe care le au în punerea în aplicare a liniilor directoare în ceea ce privește drepturile omului. Uh, domnule Uri, poate puteți să luați din nou cuvântul și să comentați pe marginea discuțiilor noastre. Question about what role can Turkey play um, in Europe? I think one of the key challenges we're facing in Syria is that there is no intermediary, no trusted. Cred că nu avem uh, un uh, intermediar, un interlocutor intermediar uh, în uh, Siria între opoziție uh, și uh, guvernul sirian. Nu există o instituție tampon în Siria. Deci, uh, Cine poate să gestioneze acest dialog? Cine poate să garanteze uh, protestanților uh, sau uh, personalităților din opoziție că nu vor fi uh, ridicați apoi uh, de către organele de securitate? Cred că mass media este foarte importantă și cred că împreună cu Turcia putem să explorăm uh, posibilitatea ca Turcia să joace acest rol. Uh, Uh, turcii știu foarte bine situația din Siria, îl cunosc pe președintele Bashar al-Assad și aș vrea să vă mai spun un lucru, uh, dar asta depășește uh, expertiza noastră, însă cred că este important să explorăm toate posibilitățile de a găsi un uh, intermediar onest și care să joace un rol în uh, aceste discuții diplomatice. Acum, în legătură cu rolul uh, regimului sirian actual în ceea ce privește protecția minorităților și a femeilor. Este adevărat, este un uh, guvern care face acest lucru. Cred că în ultimile săptămâni Documentele au demonstrat faptul că regimul folosește identitatea sectariană pentru a câștiga susținere pentru acest guvern. au existat uh, documente care spun fie uh, ori noi, ori uh, ceilalți pentru că dacă nu veți fi persecutați. Cred că nu există dovezi însă în acest sens. Nu știm, este foarte greu să mergi acolo și să faci o anchetă profund, aprofundată. Ceea ce este însă clar este că majoritatea covârșitoare a protestanților nu sunt uh, neapărat pașnici. Ei vor să evidențieze faptul uh, că doresc uh, o Sirie pluralistă în care toate minoritățile să coexiste. Minoritățile din uh, Siria, uh, ca toate minoritățile din Levant au conviețuit mai bine de o mie de ani. Nu este o noutate. Ei au conviețuit indiferent de credința lor până când a venit la putere uh, regimul Assad în 1962. Este important să nu cădem uh, în capcana acestui discurs uh, ori noi, ori ei. Însă, acest lucru ar putea să împingă pe protestanți să încerce o clarificare a pozițiilor privind drepturile femeilor, drepturile minorităților. Sunt încrezător că vor fi uh, poziții care vor respecta aceste drepturi. Și o ultimă notă. Un uh, număr din acești activiști curajoși au trebuit să fugă în ultimele săptămâni din Siria. Unii au încercat să vină aici în Liban, alții s-au dus în Iordania, un număr mai mic în Turcia, însă poziția lor este una precară și pot să vorbesc în numele celor care se află în Liban, acei activiști, ei se tem uh, că din cauza uh, colaborării între serviciile de securitate uh, libaneze și siriene vor fi prinși și trimiși înapoi în Siria. Uniunea Europeană trebuie să se găsească la modalități de a proteja astfel de persoană și să îi preiau, dacă este cazul, în calitate de refugiați. Nu este vorba de un număr mare, însă trebuie să ne asigurăm că aceste persoane uh, au un adăpost sigur. Președinta, mulțumesc. Uh, ne-am uh, amintit de uh, situația studenților din Timorul de Est când au trebuit să fugă din Timorul de Est din cauza represaliilor la care au fost supuși și în Australia au fost îndreptați către ambasadele statelor membre, Portugalia și uh, state scandinave. Cred că suntem într-o situație în care trebuie să ne gândim la o procedură uh, similară. Domnul Tanăc uh, a cerut să intervină. Um, doream să ridic o chestiune care la sfârșitul observației intervenției mele cred că elementul care în cele din urmă sprijină regimul este situația de război uh, care există în continuare din punct de vedere tehnic cu Israelul? Credeți că s-ar putea revigora eforturile Siriei pe plan internațional, o conferință internațională pentru pace în Orientul Mijlociu, în special între Israel și Palestina? Israel, Liban și Israel și Siria și că asta ar uh, submina rațiunea de existență a uh, stării de urgență impusă de regimul Bas din uh, Siria și ar lua acest argument. Mulțumim foarte mult, domnule Ori, dacă doriți să răspundeți. Da, sigur. Știți că e o întrebare dificilă la care să răspund eu din două motive. Mai întâi, de mult timp, regimul din Siria a utilizat într-un fel uh, aturile regionale um, uh, față de Israel, Liban, Irak într-un fel pentru a redirecționa atenția de la problemele interne, prezentându-se ca fiind singurii care ar putea face pacea, doar noi putem stabiliza regiunea sau Libanul sau așa ceva. Ce s-a întâmplat în ultimele luni a fost într-un fel, poate pentru prima dată când comunitatea internațională este îngrijorată nu doar în legătură cu relațiile externe ale Siriei, ci și cu politica internă a Siriei. Și e important să ținem cont de acest lucru și să continuăm să ne concentrăm pe situația reală. Nu e nicio îndoială, deși e în afara mandatului unei organizații ca Human Rights Watch, că desigur dacă situația din regiune, dacă e pace în regiune, motivele de tensiune scad. Pe de altă parte, dacă asta ar slăbi neapărat dorința familiei Assad de a continua să guverneze Siria, eu am mari dubii în acest sens. Pentru că ce am văzut și e o provocare deosebită. Am văzut acest lucru, de exemplu, cu Egiptul. A fost pace între Egipt și Israel, dar Asta n-a împiedicat uh, familia Mubarak să se agațe de putere în continuare. Deci orice inițiative care pot reduce tensiunile în regiune ar fi salutare, dar cred că de asemenea important să recunoaștem că situația internă din Siria e foarte importantă și că regimul poate da dovadă de cinism să spună că lupta pentru pace cu Israelul și în detrimentul uh, reformelor democratice interne. S-a spus foarte puțin pe plan oficial de la autoritățile Sinaraman Mahlou, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri și strâns aliatele regimului. Când a vorbit acum câteva săptămâni cu New York Times, a utilizat uh, atul israelian uh, și ca amenințare și ca ofertă, spunând, suntem siguri că le putem asigura pacea. Deci pot folosi cu cinism acest statut, spunând, discutați cu noi pentru că suntem actor responsabil pe plan regional și dacă dispărem noi, în regiune va domni haosul. Președinte, mulțumim foarte mult. Îmi revine mie sarcina să spun cu plăcere că acest gen de schimburi se dovedesc utile. Regret, desigur, că nu Putem avea întregul regim lingvistic în acest moment, dar mulțumim, domnule Guri, și aș vrea să mulțumesc delegației Uniunii Europene de la Beirut pentru că a făcut posibil acest schimb de intervenții și cei de la delegație au urmărit cu atenție această întâlnire prin web streaming, ceea ce e posibil pentru oricine care are acces la calculator și internet. Ultima ocazie eventual de a face un rezumat într-un minut cu domnul Iasan Maleh și apoi punem punct. Mulțumesc foarte mult. Doream să comentez câteva aspecte. Unul, faptul că regimul ar fi non-sectarian, din păcate. După cum am auzit și la da, domnul Huri. Regimul utilizează această carte a neafilierii religioase. Dacă ne uităm la istoria Siriei, când am avut democrație în Siria, am avut un prim-ministru creștin. Siria în trecut întotdeauna a trăit, deci au trăit în pace musulmani, creștini, evrei. Deci nu asta ține neafilierea religioasă. Oamenii o fac și nu regimul. În al doilea rând, chestiunea cu Israelul. După cum auzit de la domnul Hahim Huri, că e doar o scuză pe care o utilizează regimul și cred că ar fi mai bine pentru Israel să aibă pace cu oamenii din Siria și nu cu regimul de dictatură din Siria. Mulțumesc. Președinte, mulțumim foarte mult cu aceste observații ședința noastră pentru a discuta situația în statele Golfului și Siria se încheie, dar vom reveni la subiect și între reuniuni putem face diverse lucruri. Vreau să vă anunț doar că data viitoare întâlnirii este 9 iunie la Strasbourg, când avem o întâlnire cu comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei, Thomas Hammer. Și după acea întâlnire oficială, domnul Kazak, vicepreședintele subcomisiei, va facilita o întâlnire cu colonelul Iron Liban, șeful Departamentului Juridic Internațional de la Forțele Armate ale Israelului. Această întâlnire a fost organizată la solicitarea specială a misiunii Israelului. Deci suspend ședința și vă mulțumesc tuturor pentru participare. A fost o întâlnire foarte fructuoasă. Mulțumesc.